Bună dimineața. Dacă îmi permiteți, vom începe. Astăzi, activitățile Comisiei LIBE sunt dedicate unui fel de seminar de lucru. Am organizat o audiere cu privire la cele două propuneri ale Comisiei uh, privind pachetul migrației. În această dimineață, în această dimineață ne ocupăm de uh, lucrătorii sezonieri. Raportor este domnul Moraes. În această după-masă, lucrările noastre vor fi dedicate propunerii cu privire uh, la persoanele transferate în cadrul aceleiași companii. Raportor aici este colegul nostru Iacolino. Cele două propuneri sunt foarte diferite. Propunerea cu privire la persoanele transferate în cadrul aceleiași companii are ca scop facilitarea migrației temporare a persoanelor uh, cu înalte calificări proced um, propunerea cu privire la uh, lucrătorii sezonieri se referă la persoane cu uh, fără calificări. Însă, în comun, au faptul că sunt uh, propuneri în domeniul juridic al migrației. De la intrarea în vigoare a, a tratatului de la Lisabona, Parlamentul are drept de codecizie, alături de Consiliu, în acest domeniu de politică în spațiul libertății, justiției și securității. Din acest motiv, comisia noastră a decis să organizeze această audiere pentru a discuta în detaliu cele două propuneri pe baza documentelor de lucru ale raportorilor, să parte această discuție cu toate părțile interesate, Comisia, Consiliul, dar și organizații internaționale, parteneri sociali, reprezentanți din industrie, ONG-uri, asta în lumina noilor puteri oferit, conferite Parlamentului de către Tratatul de la Lisabona. Comisia noastră va lucra împreună cu Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale pe aceste subiecte, conform articolului 50 al codului de procedură salutăm membrii Comisiei pentru Ocupare ce participă la această reuniune. Vom începe acum cu prima sesiune, sesiunea de dimineață cu privire la lucrătorii sezonieri. Voi începe prin a-i da cuvântul raportorului nostru pe acest subiect, domnului Claude Moraes, pentru a-și prezenta documentul de lucru, apoi Consiliului, Comisiei Consiliului, raportorilor din partea Comisiei pentru Ocupare și din partea Comisiei uh, FEM dacă vor uh, dori să facă remarci. Deschidem discuția. Sesiunea din această dimineață se va bucura de contribuțiile domnului Claude Moraes, în primul rând, apoi doamna Marta Sigan, uh, căreia îi urăm bun venit, director pentru imigrare și azil din partea DG Afaceri Interne de la Comisia Europeană, doamna Vivian Vadasi, îi urăm și dumneaei bun venit, consilier pentru justiție și afaceri interne, JAI, din partea reprezentanței permanente a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană, Ungaria fiind uh, președinta Uniunii Europene la ora actuală. Apoi, domnul Sergio Coferati, raportor din partea Comisiei uh, pentru Ocupare și doamna Antigoni Papadopoulou, raportor din partea Comisiei FEM. Domnule Moraes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor colegilor care și-au luat uh, timpul să participe în această dimineață la această sesiune și colegilor din organizații care ne vor oferi un input cu privire la această propunere care uneori este controversată. Este vorba de acte normative importante care ne vor uh, pune la încercare ambiția de a crea o politică de migrație comună. Călătoria până în ziua de astăzi, în care discutăm directiva cu privire la lucrătorii uh, sezonieri și directiva cu privire la persoanele transferate în cadrul aceleiași companii împreună cu uh, cardul uh, albastru pentru lucrătorii calificați, e bine, această călătorie a fost foarte lungă. În 1999, la Consiliul de la Tampere, statele membre, nu Comisia sau Parlamentul European, ci statele membre și-au luat un angajament ferm pentru crearea unei uh, politici de imigrație comună. Prin aceasta, statele membre au um, analizat mai mult argumentele economice. Au prevăzut faptul că vom ajunge în situația în care vom discuta migrația legală, nu numai pentru uh, muncitorii cu înaltă calificare, ci și pentru cei mai puțin calificați. Au subestimat oarecum ce ar însemna crearea unei uh, politici de migrație comună. Uh, și a trebuit să așteptăm uh, un deceniu înainte să uh, avem în fața noastră o propunere serioasă. În 2005, o comunicare a uh, Comisiei cu privire la migrație a clarificat exact care va fi munca noastră. În acest context trebuie văzut această propunere de directivă pentru lucrătorii sezonieri. Momentul în care am ajuns la stadiul de a vorbi despre migrație legală vom, este acela în care discutăm și despre ocupare a forței de muncă, despre argumente demografice, despre nevoia europenilor de a avea locuri de muncă, despre comerț. Și unul dintre cele mai puternice elemente din această propunere este să ne asigurăm că uh, acei lucrători sezonieri care lucrează în statele noastre membre Uh, trebuie să poată evita exploatarea de pe urma căreia știm că pot suferi. De asemenea, dorim să reglementăm piața lucrătorilor sezonieri, înțelegând în același timp că face parte integrantă din economia noastră. Lucrătorii sezonieri vin în Uniunea Europeană, muncesc din greu, uh, trimit uh, banii înapoi acasă, sunt oameni care sunt Uh, necesari în economia noastră. Iar astăzi vom încerca să definim ce înseamnă asta, cum pot ei fi protejați și cum putem efectua progrese în cadrul acestei directive care în principiu se referă la sectoarele turismului și agriculturii. Este vorba de persoane mai puțin uh, calificate. Asta nu înseamnă că uh, competențele lor sunt scăzute, ci pur și simplu că fac aceste activități. avem nevoie de migrație și de lucrători sezonieri în Uniunea Europeană. Temeiul juridic al acestei propuneri a fost disputat atunci când am discutat despre migrația și când discutăm despre migrația legală, discutăm și despre aspecte ce țin de ocupare. Din acest motiv am ales articolul 50 care uh, se asigură că vom avea raport, raporturi și uh, rapoarte din partea Comisiei Libe, dar și din partea uh, Comisiei pentru Ocupare. Com Comisia Libe este competentă pe fond, însă trebuie să înțelegem elementele ce țin de piața forțelor de muncă, mai ales articolul 16, care se referă la principiul tratamentului egal. Din acest motiv, cooperez uh, strâns cu uh, coraportorul meu, Sergio Coferati, care va fi raportor pe această propunere din partea Comisiei pentru Ocupare. De asemenea, uh, cooperez cu doamna Antigoni Papadopoulos, care va redacta avizul din partea Comisiei FEM. Comisia pentru Ocupare și Comisia LIBE cooperează strâns pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri care vin în Uniunea Europeană trebuie să vină pe o piață a forțelor de muncă în care ei subminează munca altora din Uniunea Europeană, dar în același timp acești lucrători să nu sufere uh, de pe urma unor abuzuri uh, fa prin faptul că lucrează în Uniunea Europeană. Nu mă voi uh, referi la toate aspectele propunerii, pentru că nu avem timp, dar vă voi sublinia câteva aspecte cheie. În primul rând, subsidiaritatea. Uh, Um, procedura uh, cartelei galbene nu a fost um, declanșată în această procedură. Însă au fost foarte multe state membre care au menționat subsidiaritatea ca un uh, aspect important. Lucrătorii sezonieri, au spus statele membre, ar trebui să fie tratați la nivelul statelor membre. Uh, când voi elabora raportul meu, voi lua în considerare acest lucru, pentru că se reflectă aici faptul că pentru statele membre este un subiect delicat. Există state membre care vor să se ocupe singure de această problemă, există alte state membre care își dau seama că la nivel european poate exista o valoare adăugată. Propunerea creează un mediu în care lucrătorii sezonieri pot veni în Uniunea Europeană să își facă treaba, să, um, să vină să se întoarcă în țările de origine după aceea. Dar, în același timp, să câștige un salariu decent, să trăiască în locuințe decente și să poată sta maxim șase luni. Această propunere este uneori numită uh, ca fiind ambițioasă, însă nu este atât de ambițioasă încât să se prefacă um, că lucră, um, munca sezonieră este ceea ce nu este de fapt. Este vorba de sectoare care au un element sezonier, turism, agricultură și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că ne ocupăm de sectoarele care într-adevăr au nevoie de, acest, um, de aceste prevederi și nu de alte sectoare care nu vor avea nevoie de această directivă. Deci nu încercăm să facem lucruri care nu au constituit intenția acestei propuneri. Așadar, trebuie să, uh, să fie eliminată posibilitatea exploatării, trebuie să um, existe o ofertă obligatorie, um, astfel încât uh, lucrătorii să um, vină pe baza unui contra contract, angajatorul trebuie să se asigure că uh, lucrătorii vor avea o um, locuință decentă în timp ce vor uh, locui în Uniunea Europeană și, bineînțeles, trebuie luat în considerat tratamentul legal. Propunerea prevede tratamentul legal la articolul 16 cu privire la anumite drepturi. Ne dăm seama că definiția utilizată la articolul 16 nu este una suficient de uh, puternică pentru toată lumea, astfel încât să se asigure tratamentul legal. De aceea trebuie să ne asigurăm că elementele acestei propuneri vor fi discutate cu colegii din Comisia pentru Ocupare și cu dumneavoastră. Mulți uh, dintre dumneavoastră probabil reprezintă um, organizații ale lucrătorilor, așadar trebuie să ne asigurăm că um, nu ajungem în situația în care un lucrător îl subminează pe un altul. De asemenea, credem că instanțele europene vor avea mult de spus despre asta. Așadar, lucrătorii sezonieri vor fi definiți în această uh, propunere. Nu voi intra în uh, detaliu pentru că nu am foarte mult timp. Asta nu înseamnă că în raportul meu nu voi merge în detaliu. Am să vă rog să citiți ceea ce este în uh, documentul de lucru și să cereți mai multe detalii unde vă interesează. Definiția lucrătorilor uh, sezonieri va fi o competență împărți, uh, împărtășită între comisia noastră și cea pentru ocupare. Trebuie să ne asigurăm că în acest document vom defini cât se poate de precis ce este un lucrător sezonier. Și cu asta revin la um, ideea mea cu privire la sectoarele afectate și la modul în care un lucrător sezonier, ar, uh, și-ar exercita activitatea în Uniunea Europeană. Uh, se discută excluderea anumitor sectoare, cum ar fi uh, sectorul construcțiilor, unde munca nu este sezonieră. Este o parte importantă a propunerii pe care o discutăm cu reprezentanții industriilor respective. Problema, problema migrației circulare și a banilor trimiși înapoi acasă este foarte importantă. Atunci când s-a purtat discuția de la Tampere, uh, ideea um, de la care se uh, pornea era că lucrătorii sezonieri, fie ei uh, legali sau ilegali, erau o povară asupra um, sistemului. Însă, contribuția acestor lucrători este imensă, iar banii pe care ei îi trimit acasă joacă un rol important pentru țările respective. Sunt multe ONG-uri prezente aici care uh, vor să analizeze și ele acest aspect și uh, contribuția pe care o aduc uh, migranții. Următoarea parte a propunerii se referă la criteriile de uh, admisie. Comisia LIBE va fi uh, competentă pe fond aici. Vom analiza situația unui contract obligatoriu, vom analiza situația documentelor de călătorie pe care ar urma să le uh, poarte cu ei uh, lucrătorii sezonieri, asigurări medicale, teste pentru piața locurilor de muncă, volumele uh, celor acceptați uh, vor fi iarăși discutate, uh, posibilitatea de a schimba angajatorul, posibilitatea de a face o reclamație. Lucrătorii sezonieri lucrează uneori în condiții extreme. Am văzut asta în Italia, în Rosano, unde acești lucrători locuiesc practic în pădure. Dar am văzut și situații în care lucrătorii sezonieri sunt tratați mult mai bine. Această propunere poate să se refere la toate elementele ce țin de exploatare, însă trebuie să stabilească un standard de bază după care să opereze lucrătorii sezonieri în Uniunea Europeană. Este esențial faptul că statele membre vor fi obligate să ofere informații astfel încât ele să fie foarte clare vom analiza situația locuințelor și a standardelor decente de viață pentru lucrătorii sezonieri și în legătură cu sancțiuni și reclamații sau plângeri. După cum spuneam, este ușor să spunem că un lucrător uh, sezonier poate să facă o plângere, însă dacă nu este uh, membru al unui sindicat, se simte exploatat, este greu să depună o plângere. Dacă schimbă angajatorul, s-ar putea să nu mai primească altă dată un uh, loc de muncă. De aceea vedem că sunt aspecte delicate. Așadar, trebuie să ajungem să avem un standard minim. Uh, vom analiza și probleme ce țin de uh, supraveghere. Văd că timpul meu a expirat. Aș dori să mai spun un singur lucru. Mă aștept ca această directivă cu privire la lucrătorii sezonieri să fie una controversată. Și asta pentru că trebuie să înțelegem și să uh, avem de-a face cu aspectul ce ține de tratamentul egal. Însă, în același timp, uh, trebuie să facem față și sensibilităților statelor membre în acest sens. Însă, dacă statele membre au fost cele care au cerut o politică uh, comună de imigrație, deci state membre de convingeri politici diferi, um, state membre cu convingeri politice diferite au ajuns la această concluzie, e bine, atunci trebuie să mergem mai departe și să stabilim niște standarde care reflectă valorile Uniunii Europene. Uniunea Europeană este o comunitate de valori, iar modul în care tratăm lucrătorii sezonieri, modul în care operăm pe piața forțelor de muncă este esențial. Este așadar un pas înainte enorm în ceea ce privește uh, migrația legală. Și sper că toți cei care sunt preocupați cu privire la această directivă vor avea o atitudine, o atitudine proactivă și constructivă în ceea ce privește elementele prezentate. Vă mulțumesc! Mulțumim, uh, Claude! Raportorul, când a prezentat acest uh, dosar, uh, a beneficiat de uh, timpul generos de 20 de minute, însă sugerez ca de acum înainte celelalte contribuții din această dimineață să se limiteze la maximum 7-10 minute pentru ca să putem să avem și o discuție. Ne dorim să uh, putem uh, trece și la cea de-a doua parte, care vizează partenerii sociali, tot în această dimineață. Acum, Marta Sigan, din partea Comisiei uh, Europene, Direcția pentru Imigrare și Azil, va lua cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Mai întâi dați-mi voie să vă mulțumesc foarte mult, să mulțumesc deci Comisiei Libe mai întâi pentru organizarea acestei audieri publice în legătură cu două propuneri importante care implementează și completează implementarea planului uh, politic din 2005 uh, privind migrația. După cum uh, spuneam, astăzi vom discuta despre directivele care vizează trans, persoane transferate în cadrul aceleași companii și lucrătorii sezonieri. Cum s-a spus în introducere, Important este să subliniem faptul că acestea sunt primele legi adoptate după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. O astfel de reuniune, precum cea de azi, cu o mare participare a tuturor actorilor interesați, reprezintă o oportunitate excelentă pentru noi toți să înțelegem care sunt preocupările, care sunt uh, opiniile, care sunt dubiile, să vedem uh, ce putem uh, să primim ca și contribuție la nivelul Comisiei pentru a uh, promova apoi aceste idei uh, în uh, cadrul lucrărilor noastre. În legătură cu migrația, e bine, știm cu toții că aceasta este un fapt al vieții care ne însuțește zi de zi. Recent au fost Uh, organizate evenimente extraordinare, au avut loc uh, evenimente extraordinare în Europa și în lume. Uh, uneori ele sunt mai puțin evidente, însă în fiecare zi noi suntem cu toții confruntați cu fenomenul migrației. Cred că o gestionare completă a migrației este un fapt absolut obligatoriu pentru lumea de astăzi. Trebuie să facem tot posibilul uh, din perspectiva Uniunii Europene pentru a ne asigura că avem o gestionare bună și uh, completă a fenomenului uh, migrației în Uniunea Europeană și în relațiile cu statele terțe. Acest lucru nu e ușor de făcut în timpuri de criză, însă trebuie să ne gândim și la perspectiva pe termen uh, lung pentru a asigura o abordare durabilă din această perspectivă. Nu am uh, suficient timp la dispoziție, prin urmare voi trece uh, imediat la analiza directivei privind lucrătorii uh, sezonieri. Deja au fost prezentate anumite elemente de către domnul raportor, însă dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt ce se regăsește în spatele acestei propuneri. Principalul scop al acestei propuneri uh, este să ofere un cadru comun simplu și eficient uh, pentru această categorie de lucrători uh, care este vulnerabilă. Trebuie să asigurăm acest cadru de acțiune pentru ca lucrătorii să poată să își desfășoare activitatea. Trebuie să ne asigurăm că această categorie de lucrători este bine protejată împotriva oricărei forme de exploatare. Aceasta este într-adevăr prima propunere făcută vreodată în legătură cu lucrătorii uh, necalificați sau puțin calificați, care vine în pachetul Comisiei pentru uh, lucrătorii uh, migranți și care completează directiva pentru lucrătorii calificați. De ce a fost nevoie să venim cu această propunere? E bine, am venit cu această propunere pentru că există o solicitare puternică din partea statelor membre pentru lucrători uh, uh, sezonieri. E nevoie de lucrători în europeană din state terțe care să se ocupe cu activități uh, sezoniere, așa cum s-a menționat în Carta pentru Agricultură și Turism. Din ce în ce mai puțini lucrători europeni sunt disponibili pentru asemenea activități. Practica ne arată de asemenea că lucrătorii sezonieri din uh, statele terțe chiar au nevoie de protecție în uh, aceste situații. Adesea ei se confruntă cu exploatare reală și cu uh, condiții proaste de muncă, ori noi ar trebui să îi ajutăm să lupte împotriva acestor condiții. Evenimentele recente din zona Mediteranei ne-au demonstrat încă o dată că e necesar să prevenim migrația ilegală deschizând canale pentru migrația legală. Aceasta este una dintre uh, metodele cele mai simple și mai uh, eficiente pentru a lupta cu migrația ilegală. Care sunt uh, beneficiile acestei propuneri a Comisiei? Propunerea noastră se bazează pe stabilirea unor proceduri rapide și line pentru admiterea lucrătorilor sezonieri. Asta ar presupune că lucrătorii sezonieri vor fi disponibili mai uh, repede pentru economiile europene atunci când acestea au nevoie de ei. Evident, acest lucru este stipulat uh, clar în uh, proiectul actului legislativ. Statele membre sunt cele care trebuie să decidă numărul migranților pe care îi acceptă. De asemenea, statele membre trebuie să elaboreze teste pentru piața muncii. Deci, până la urmă, statele membre uh, pot să ia decizii în legătură cu numărul uh, migranților. Acest lucru este păstrat. De asemenea, această propunere oferă uh, posibilitatea de a uh, constitui această procedură rapidă, care să funcționeze la fel în uh, toate statele membre, pentru uh, ca acestea să poată angaja lucrători sezonieri în același mod. Propunerea conține norme simple și clare de uh, admisie care ar trebui să presupună că tot mai puțini uh, lucrători uh, vor depăși termenul de ședere în Uniunea Europeană sau vor lucra în condiții de ilegalitate. Directiva impune și sancțiuni împotriva celor care angajează migranți ilegali. Sperăm că se va respecta termenul de transpunere pentru iulie anul acesta acesta este termenul limită de transpunere și ar fi extrem de important uh, să putem monitoriza modul în care această lege este implementată în statele membre. Elementele de stabilizare și regularizare a situației lucrătorilor sezonieri care apar în directivă sunt uh, următoarele. Procedurile juridice se aplică condițiilor de muncă și sunt foarte bine definite lucrătorii, cum spun, uh, angajatorii, cum spuneam, trebuie să ofere uh, dovezi uh, că lucrătorii sezonieri au condiții de cazare adecvate pe durata șederilor. De asemenea, trebuie să asigure faptul că um, acești lucrători au la dispoziție mecanisme prin care se pot plânge, mecanisme care au fost constituite pentru a pune în aplicare mai ușor această directivă. Cum spunea și domnul raportor, punerea în aplicare sau, mă rog, monitorizarea punerii în aplicare acestui mecanism uh, e un aspect foarte important. E bine, directiva ca atare, propunerea, arhitectura acesteia, presupun că se stabilește modul în care lucrătorii sezonieri vor fi primiți în Uniunea Europeană. Această arhitectură este parte a contribuției pentru uh, consolidarea migrației uh, legale și a migrației circulare, care este un concept pe care noi îl promovăm uh, în cadrul politicilor noastre privind migrația. Mișcarea circulară a lucrătorilor sezonieri între Uniunea Europeană și țara lor vor preveni nu doar șederea prelungită a lucrătorilor sezonieri, ci vor permite de asemenea niște fluxuri constante de bani trimiși acasă spre statele terțe. Cum vom proceda de acum înainte? E bine, sperăm uh, că putem avansa repede cu acest uh, dosar. Toate discuțiile pe care le-am organizat, toate întâlnirile cu actorii interesați, uh, toate, toate mișcările descrise de reprezentantul Consiliului sunt menite să grăbească adoptarea acestei propuneri. Sper uh, că astăzi vom putea primi comentarii din partea dumneavoastră și întrebări și vom încerca să preluăm aceste informații pe care le vom primi pentru a grăbi procesul. Comisia este oricum hotărâtă să facă asta. Doream să subliniez uh, de asemenea ceea ce spunea domnul raportor și anume că există și această problemă a subsidiarității care a fost uh, ridicată într-o manieră foarte vizibilă. Există mai multe avize din partea uh, diferitelor parlamente naționale. Unele sunt negative, altele sunt pozitive. Și această experiență, trebuie să spunem, a fost foarte importantă și pentru Comisie în procesul de pregătire a acestei propuneri, în procesul de luare de decizii care vizează adoptarea acestei directive. Vă mulțumesc uh, foarte mult! și mă, uh, voi fi foarte încântată să ascult uh, comentariile și întrebările dumneavoastră. Mulțumim, doamnă Singen. Acum dăm cuvântul uh, doamnei Vivian Vadasi, reprezentată a președinției uh, maghiare, pe care o rugăm de asemenea să respecte timpul alocat, pentru că mai e nevoie de două contribuții înainte să putem purta o discuție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vă urez bună dimineața, doamnelor și domnilor. În numele președinției ungare, aș vrea să mulțumesc Comisiei Libe pentru organizarea acestei audieri publice. Președinția ungară consideră că consultările ample cu părțile implicate sunt foarte importante și strânsa cooperare cu uh, colegiuitorii este la fel de importantă și iată avem ocazia acum, o ocazie esențială de a purta discuții cu privire la cele două elemente, cu privire la politicile privitoare la migrația legală. Principalul obiectiv al acestei propuneri cu privire la munca sezonieră este crearea unui cadru simplu și lin care să reprezinte baza unui sistem aplicabil în statele membre. Acest sistem este unul flexibil care poate să se adapteze la specificitățile statelor membre, fără să piardă din vedere, bineînțeles, drepturile lucrătorilor sezonieri. Vă mulțumesc pentru acest document de lucru și sper din tot sufletul că această discuție ne uh, va oferi multe idei la care să ne gândim mai târziu dacă îmi permiteți acum, o să vă explic uh, cum, cum uh, stă situația negocierilor în Consiliu și o să continu în limba maghiară. Pe parcursul președinției ungare am avut uh, discuții foarte intense asupra unei chestiuni care a început în cadrul președinției uh, belgiene și am lucrat în cadrul grupurilor de lucru de experți, iar pe parcursul negocierilor am înregistrat un oarecare progres în ceea ce privește multe aspecte detaliate, iar pozițiile statelor membre s-au um, conturat mai clar. Domnul Moraes și Comisia au spus foarte clar până acum că pe parcursul negocierilor statele membre s-au referit în nenumărate rânduri la principiul subsidiarității care le afectează parlamentele, iar acest lucru a reprezentat un aspect important pentru noi. În ceea ce privește acest uh, proiect, Vreau să vă spun că au existat unele aspecte legate de chestiuni sociale și de uh, lucru și avem un grup de lucru privind chestiunile sociale care ia Uh, în considerare aceste aspecte, iar în cadrul acestui grup de lucru au avut loc unele discuții, iar uh, Comisia va înainta un aviz comisiei competente pe fond. Este vorba aici uh, despre um, grupul de lucru privind migrația al Consiliului. Deci avem un aviz privind migrația. Cred că este o procedură asemăna, asemănătoare celei din Parlamentul European. Este vorba aici de uh, Comisia Libe și Comisia Ocupare, care se ocupă împreună de acest subiect. În ceea ce privește aspectele sociale, vreau să vă spun că discuțiile au fost înflăcărate și nu s-au terminat. În ceea ce privește migrația, În discuțiile noastre am analizat uh, uh, permisele de ședere care nu trebuiau să depășească trei luni, în primul rând. Aș dori să vă informez că am avut discuții intensive cu uh, experții noștri în ceea ce privește vizele, iar principala provocare aici se referă la șederea pe termen uh, scurt sau lung, fiindcă există reglementări diferite de la un stat la altul care trebuie armonizate. Ne-am stabilit unele obiective, bineînțeles, iar președinția ungară, ținând cont de aceste obiective, consideră că lucrătorii sezonieri ar trebui să primească exact aceleași drepturi, indiferent de durata șederilor. Iar președinția noastră caută să se ajungă la un compromis pe baza acestui principiu, încercând să mențină un echilibru mulțumitor. Un alt aspect esențial al activității noastre îl reprezintă definiția lucrătorilor sezonieri. Domnul Moraes s-a referit deja la acest lucru, ca și domnul președinte, mai este vorba, în egală măsură, și mai este vorba și despre definirea perioadei acestei uh, munci sezoniere. Aici părerile diferă în rândul statelor membre din cauza circumstanțelor naționale și a sistemelor care există deja în statele membre, care sunt diferite în ceea ce privește sezonul sau în ceea ce privește munca sezonieră. Diferențele sunt foarte mari de la un stat membru la altul și uh, lucrurile diferă și în ceea ce privește sectorul care, sectoarele care angajează uh, muncitorii sezonieri. Mai mult știm că în proiect se vorbește despre uh, o ședere de șase luni. Unele state membre consideră că este o perioadă prea lungă, iar altele că este prea scurtă. Este foarte important să ajungem la un echilibru și uh, să ținem cont și de uh, situația din statele membre, situația existentă. În ceea ce privește migrația, încă un aspect a fost foarte discutat, este vorba despre înaintarea uh, solicitării pe uh, teritoriul pentru permis de reședință, de ședere, pe teritoriul statului unde se află deja. Această chestiune este problematică pentru unele state membre. Cum fiindcă mai este vorba și despre, despre un nivel de trai adecvat. Cum definim acest lucru și cum uh, definim această indemnizație non-excesivă? Unele state membre consideră că este îngrijorător faptul că în text se spune că angajatorul trebuie să, se asig- să garanteze acest nivel de trai adecvat, chiar și acolo unde nu angajatorul oferă locuință, cazare, ci um, angajatul își caută singur cazare. Dar uh, s-ar putea uh, să fie greu să dovedim aceste lucruri. Cum poate angajatorul să dovedească că mm, uh, nivelul de trai este adecvat? Am trecut în revistă unele aspecte care vor mai fi discutate sub egida președinției noastre și uh, Vom coopera strâns cu Comisia, bineînțeles, și cu președinția poloneză care ne urmează și, bineînțeles, uh, vom colabora și cu Parlamentul European. Uh, suntem foarte atenți la ce se întâmplă aici și, bineînțeles, uh, o să colaborăm și cu toate părțile interesate. Sper, domnule președinte, că mi-am respectat timpul de vorbire. Da, mulțumesc. Acum o să dau cuvântul raportorilor de la Comisia pentru Ocupare și FEM. Dau mai întâi cuvântul colegului nostru, domnul Sergio Coferati. Grazie președinte. La prima cosa de ordine generale che secondo me... Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Primul uh, aspect ce trebuie să fie luat în considerare pentru că nu este un aspect evident, în ciuda aparențelor este acela al importanței acestei directive. Există mulți care cred că ar putea fi contraproductivă sau inutilă, însă eu cred că este esențial să, uh, de, să apărăm condițiile de lucru și drepturile uh, oamenilor. <clears throat> Munca sezonieră uh, va crește uh, și va fi din ce în ce mai des uh, întâlnită. De curând a existat o creștere și în ceea ce privește munca sezonieră în sectorul terțiar. Tot ce are de a face cu turism și uh, călătorii. De ce această creștere? În primul rând, procesarea produselor agricole de multe ori are loc prin intermediul lucrătorilor sezonieri. Însă, în ceea ce privește turismul, aici cererea de oferte de turism a crescut, deci va crește și uh, nevoia de forță de muncă. Deci această directivă este așadar vitală. În al doilea rând, domeniul de aplicare este esențial. Cred că este nevoie de o anumită Um, de un anumit nivel de flexibilitate. Ideea unui sezon este uh, stabilită în mod istoric. În principiu, un sezon este trei luni, dar în principiu un sezon este diferit în Finlanda de un sezon în uh, Malta. Cred că trebuie să stabilim așadar standarde minime și să lăsăm la latitudinea statelor membre posibilitatea de a merge mai departe pentru sectoare suplimentare față de cele acoperite de directivă. Al treilea aspect general, vorbim despre tratament egal. Acesta nu înseamnă numai uh, plată egală pentru aceeași muncă. Este vorba de condiții generale de muncă, începând cu siguranța, condițiile de muncă, așadar, tot ce face parte din um, condițiile materiale ale unei persoane ce lucrează ca subordonată față de o alta. Activitatea, așadar, trebuie să fie văzută în cel mai vast sens. Nu, egalitatea trebuie văzută în cel mai vast sens, nu numai același, aceeași plată pentru aceeași muncă. De asemenea, trebuie să existe condiții uniforme care înseamnă în același timp și um, con- concurență uh, loială pe piața forțelor de muncă. Tratamentul egal, așadar, trebuie să se bazeze uh, și pe um, negocieri colective. În Uniunea Europeană acestea sunt diferite în diferitele state membre. Acestea trebuie să fie recunoscute, așadar, nu numai cele care se ocupă de un anumit sector, ci trebuie să existe o viziune mai largă a acestui concept. Ultimul punct pe care doream să-l menționez se referă la sancțiuni și monitorizare. Acestea trebuie să existe pentru a împiedica uh, degradarea condițiilor. De multe ori, uh, munca sezonieră este ilegală pentru că este foarte greu să se uh, controleze acest tip de muncă. Însă, controlele, amenziile sau sancțiunile sunt necesare pentru a menține calitatea muncii sezoniere. Pentru că fără un astfel de sistem am putea avea progrese în ceea ce privește condițiile de muncă uniforme, însă s-ar putea să existe și condiții foarte periculoase pentru lucrătorii ilegali. Cred că ar fi util să analizăm și uh, posibilitatea unui regim de tranziție. La ora actuală, în Europa, avem un, o proporție mare de uh, lucrători ilegali în, cadrul, în, um, în munca sezonieră. Dacă uităm fenomenul uh, actual, nu putem crea un uh, sistem nou. Deci avem nevoie de o, o tranziție pentru a evita uh, un cerc vicios. Iar acest lucru trebuie să fie luat în considerare în propunerile ce vor veni din partea Parlamentului și din partea Comisiei. Coferati. Mulțumim, domnule Coferati. Dăm acum cuvântul colegei noastre, doamna Antigoni Papadopoulou, care este raportor pentru Comisia FAM cu privire la acest dosar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi și eu în limba mea maternă είναι στις μέρες μας μια αναγκαιότητα. Η εποχική εργασία ε, έχει... Politica de migrație a Uniunii Europene este foarte importantă. A, acest fenomen a crescut în toate țările Uniunii Europene și ne-a devenit foarte clar că este important să avem o directivă în acest sens. Este un pas corect în direcția corectă. Dorim să putem administra mai bine fluxurile de migrație și pentru migrația temporară avem nevoie de reguli transparente pentru uh, a asigura munca și condițiile pentru acești oameni. Însă um, șederea temporară nu ar trebui să se transforme într-o uh, ședere uh, permanentă. Deci avem nevoie de sancțiuni pentru angajatorii care acționează în mod ilegal. La Comisia FEM suntem de părere că ar trebui să ne asigurăm și de faptul că femeile uh, vor putea beneficia de pe urma acestor prevederi cu privire la lucrătorii sezonieri. Femeile însă de multe ori sunt mai vulnerabile, vin din uh, țări sărace, poate au copii, poate sunt gravide și în momentul în care merg în străinătate se uh, lovesc de multe obstacole, de clișee Poate uneori nu cunosc limba. De aceea, femeile trebuie să fie protejate. Astfel încât să poată beneficia de o locuință decentă și să fie informate cu privire la drepturile și obligațiile lor. Și asta într-o limbă pe care o pot înțelege. Dacă drepturile lor sunt încălcate, dacă uh, obligațiile contractuale sunt încălcate, acest lucru trebuie să poată fi reclamat este vorba de o muncă sezonieră pentru acesta, există contracte speciale. De multe ori, uh, acești oameni sunt plătiți foarte puțin, uh, fac ore suplimentare, de aceea este foarte important ca ei să-și cunoască drepturile. Iar uh, țara care îi primește are nevoie de personalul care să îi permită să verifice și să controleze în mod sistematic acești angajatori și să impună sancțiuni în cazul în care angajatorii încalcă regulile. Ceea ce a spus domnul Moraes în uh, introducerea sa este foarte interesant. Subiectele trebuie să fie discutate în detaliu cu statele membre, dar și cu ceilalți actori. Subsidiaritatea este importantă. Uh, în ceea ce privește sectoarele, noi credem că este mai ales vorba de agricultură și turism. Încă, însă pot exista diferite astfel de sectoare în diferite state membre. Subiectul este așadar unul foarte important, mai ales că uh, condițiile de ședere trebuie să fie uh, decente și locuințele acestor persoane. Toate aceste lucruri trebuie să fie discutate cu statele membre. La comisia noastră salutăm această propunere de uh, directivă și suntem dispuși să participăm la această discuție în continuare. We are taking note of those members. Mulțumim foarte mult. Acum haideți să vedem care vor fi eurodeputații care vor dori să intervină în discuție. Sugerez uh, ca cei care doresc să adreseze comentarii și întrebări, să fie succinți pentru a putea primi răspunsuri din partea experților uh, noștri. Vă rog să vă limitați contribuțiile la maximul, maxim uh, două minute. Doamna Verero uh, Lopez are cuvântul. Grazie, președinte. În primer lugar, quisiera hablar de... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mă refer la următorul subiect, și anume cum putem să susținem uh, migrația legală pentru a stopa răspândirea migrației ilegale. Adică cum ne putem asigura că această directivă este una eficientă, Ținem minte faptul că deja ne confruntăm cu foarte multă migrație ilegală. Cred că singurul uh, mod uh, de a uh, stopa acest fenomen este să cooperăm uh, cu statele de unde provin acești lucrători, că sunt uh, state din sudul uh, Uniunii Europene, state din America Latină sau de oriunde altundeva din lume. Cred că trebuie să ne organizăm puțin. Asta s-a întâmplat deja, într-o anumită măsură, în anumite state ale Uniunii Europene atunci când cetățenii noștri erau emigranți, deci când cetățenii noștri plecau în alte state. Trebuie oferit în același uh, timp uh, informații uh, în legătură cu drepturile și obligațiile lucrătorilor sezonieri. Acești lucrători, dacă ar ști exact care ar fi condițiile de muncă, care ar fi drepturile lor, atunci ar fi niște lucrători mai bine informați. Asta este exact ceea ce trebuie să facem și mai ales în statele care trec acum printr-o tranziție democratică state care tocmai au scăpat de uh, dictatură. Putem să oferim aceste informații cetățenilor acestor state pentru că aceste informații pot să ajute și statele uh, acestea pentru a direcționa fluxurile uh, migratorii și în același timp cetățenilor pot fi uh, ajutați. Apoi, un alt aspect care vizează flexibilitatea. Evident, trebuie să înțelegem exact la ce ne referim când vorbim de uh, flexibilitate. Flexibilitatea per se nu poate însemna că subminăm uh, drepturile altora. Din nou, cred că trebuie să ne asigurăm uh, că uh, flexibilitatea nu aduce atingere tratamentului egal. Trebuie să reținem faptul că statele membre se confruntă cu situații uh, diferite, așa cum a spus și domnul Coferati, raportorul nostru. Situația nu este la fel în Andalusia, în Malta sau în Finlanda. La fel și sezoanele sunt diferite. În Andalusia, um, munca sezonieră durează 9 luni. Așadar, drepturile um, lucrătorilor trebuie să fie portabile sau transportabile pentru că avem uh, următoarea situație. Sunt lucrători care vin anul acesta și apoi în anul următor și în celălalt an și așa mai departe. Prin urmare, acest transfer al acestor uh, drepturi trebuie uh, reținut. Lucrătorii trebuie să știe exact care le sunt drepturile și obligațiile. Prin urmare, consider că și sindicatele ar trebui să se implice, nu doar cele europene, ci și cele din uh, statele de origine. Ar trebui să existe contacte între uh, sindicatele din aceste state și cele din Uniunea Europeană, pentru că acestea să poată să schimbe informații. Cred că asta ar fi de ajutor. Prin intermediul Organizației Internaționale a Muncii, acest uh, lucru ar fi perfect fezabil. De ce să nu existe o astfel de cooperare între sindicatele din țările de origine și cele de aici? Apoi, al treilea punct uh, vizează sancțiunile. Uh, nu vorbim aici de protejarea lucrătorilor, ci de apărarea drepturilor lor. Vorbim despre vulnerabilitatea acestor drepturi, pentru că aceste drepturi pot fi puse în pericol. Din acest punct de vedere, cred că ar fi important să analizăm nu doar ceea ce fac sindicatele, care este responsabilitatea lor, pentru că au responsabilitate cheie în acest domeniu, ci mai mult decât atât să ne referim și la un alt aspect, și anume, în statele membre, cum am putea să garantăm o anumită cooperare între lucrătorii care activează pe piața muncii. Evident, piața muncii este specifică fiecărui stat în parte. În viitor vom vorbi despre o piață a muncii europeană sau o piață a muncii mediteraneană. Aceste lucruri trebuie discutate. Trebuie să mai discutăm și sancțiunile care pot fi uh, impuse de către anumite organizații uh, europene în viitor. Sunt elemente care ar putea să apară în uh, viitor. De ce să nu constituim observatoare sau uh, alte agenții care să monitorizeze această situație la fața locului în fiecare stat membru pentru a aplica sancțiuni sau penalizări? Mulțumesc. Eh, Mulțumesc. Domnule președinte, în multe state membre există mulți lucrători sezonieri care, din păcate, sunt într-o situație de ilegalitate în aceste țări. Dar au și ei dreptul de a beneficia de tratament egal și de cele mai multe ori e vorba de persoane vulnerabile. Sunt de acord cu ce au spus uh, oratorii, și anume că situația diferă de la un stat membru la altul. Și, bineînțeles, Trebuie să vedem cum uh, facem față acestei migrații. Acestei migrații circulare. Și aș dori să mi se spună mai mult despre acest fel de migrație. Bineînțeles că adoptarea directivei privind uh, munca sezonieră este un instrument foarte important și cu toții sunt de acord. Mai ales pentru țările din sudul Europei care acum sunt uh, afectate, mai afectate de uh, creșterea numărului de imigranți din cauza crizelor din uh, situației din țările arabe. Dar nu putem să știi, să știm ce se va întâmpla. Nu, știu, nu putem să știm dacă nu cumva această migrație se va transforma în migrație ilegală și vor exista abuzuri aduse acestei directive. Eu sunt raportor din umbră și uh, lucrez alături de Claude. Uh, sunt uh, de acord cu argumentele aduse în acest, în acest raport cu privire la lucrătorii sezonieri. Dar vreau să vă întreb în ceea ce privește concluziile finale, n-ar trebui să ținem cont și de acordurile bilaterale care există deja între statele membre în acest domeniu. De pildă, să luăm exemplul Spaniei, care a semnat acorduri bilaterale cu șase țări terțe s-au dat unele răspunsuri, într-adevăr, dar trebuie să le analizăm mai îndeaproape. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, celor care au prezentat aici uh, munca dânșilor, o muncă foarte importantă, ținând cont de importanța acestei probleme la nivelul Uniunii Europene. În materie de migrație legală există însă o mare problemă la nivelul Uniunii Europene și anume marea diferență care există între strategia la nivel european și politicile fiecărui stat membru în parte. Uh, această inconsecvență de natură strategică creează grave probleme în materie de migrație legală, mai ales în sfera muncii sezoniere. Există dovezi suficiente care arată că lucrătorii sezonieri atât din țările terțe, cât și cei din uh, interiorul Uniunii Europene, sunt exploatați și trăiesc în condiții deosebit de precare. Există rețele întregi de exploatare a forței de muncă sezoniere, care includ și agențiile de recrutare și plasare a forței de muncă, cei care organizează transportul imigranților, precum și angajatorii finali și uneori chiar și autoritățile publice locale această stare de fapt consider că este cauzată de vidul legislativ din domeniul muncii sezoniere tocmai de aceea avem absolută nevoie de o legislaie puternică la nivelul uniunii europene care să repună lucrurile în direcia cea mai bună este, i este esenial în acest sens condiiile de muncă în special pentru muncitorii sezonieri trebuie să fie mult ameliorate ă, există o problemă legată și de migrația muncitorilor uh, europeni, mă refer aici la cetățenii români și bulgari, care se confruntă cu discriminare pe piața forței de muncă în multe dintre statele membre. În plus, cetățenii din afara Uniunii Europene beneficiază uneori de condiții mai bune decât cetățenii europeni. Paralel cu îmbunătățirea condițiilor de ședere și de muncă pentru cetățenii țărilor terțe, este esenial ca restriciile pe piaa muncii pentru europeni să fie urgent ridicate iar principiul preferinei comunitare să fie respectat i mai ales aplicat. Vă mulțumesc. Äh, mulțumesc. Cred că nu ar trebui să uităm care este scopul nostru cu această inițiativă? Pe ce ar trebui să ne concentrăm? Este vorba de a îmbunătăți condițiile de lucru are, ale lucrătorilor sezonieri, să eliminăm discriminarea, asta este obiectivul nostru principal, sau este vorba de a uh, obține lucrători pentru activități pe care în țara respectivă nu vrea să le facă nimeni? Acestea sunt întrebările de bază și care este, asupra ce trebuie să ne concentrăm. Eu aș spune că pentru noi lucrurile uh, înseamnă, sunt așa. Lucrătorii sezonieri vor veni și va trebui să facem față. În primul rând, trebuie să definim lucrătorii sezonieri. Poate să însemne orice ce este legat de un sezon uh, un, și orice eveniment care ține de un sezon. Poate să fie vorba de un cutremur, de inundație, de primăvară, toamnă, iarnă. Deci trebuie să clarificăm foarte clar ce este un lucrător sezonier sau, dacă nu, să spunem, sunt activitățile pe care nu vrea să le facă nimeni și acestea au loc în întregul an. Apoi, migrație circulară. Ei bine, acest lucru nu există pe acest pământ. Uh, Uh, cei care lucrează în Europa vor să continue să facă acest lucru, să, își, uh, să aibă grijă de familiile lor. Uh, nu putem să ne facem iluzie aici. Apoi, în ceea ce privește verificarea pe, mm, și evaluarea lucră, pieței um, locurilor de muncă, respectiv verificarea că nu dorește nimeni din țara respectivă să facă acea muncă. Este un procedeu pe care îl cunoaștem din Germania și este foarte complicat. Și nu pot decât să spun că o astfel de prevedere, cum este ea prevăzută acum, nu, nu este ideală. Condițiile de muncă. Un trai decent, o locuință decentă, adecvată. Ce înseamnă asta pentru numele lui Dumnezeu? Uh, da, oamenii trebuie să poată trăi uh, în mod decent și să nu ajungă în condiții uh, ca cele de la Rozano. Dar și asta trebuie clarificat. Nu cred că adecvat este cuvântul corect. Uh, remunerația. Dorim uh, plată egală și să nu se uh, creeze un dumping, practic să se creeze o clasă de sclavi care să preia munca murdară pe care nu vrea nimeni altcineva să o facă. Apoi, drepturi sindicale. E bine, atunci când muncești în Europa, trebuie să ai și drepturi sindicale. Nu poți să fii gravidă pe jumătate. Ori e așa, ori e altfel. Deci, mi se pare un aspect foarte important. Mulțumesc, doamna Morvai. <clears throat> magyar nyelven szeretnék beszélni. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc maghiară. Pe mine mă deranjează faptul că discuția aceasta privind migrație, lucrători sezonieri și așa mai departe, faptul că uh, iată vin uh, oameni din afara Uniunii Europene în Uniunea Europeană pentru a desfășura muncă sezonieră, mă deranjează faptul că se consideră normal Faptul că Uniunea Europeană se ocupă de acest uh, subiect, uh, despre ce vorbim de fapt? Vorbim despre țări sărace, despre oameni săraci care sunt vulnerabili, expuși la, tot soiul de primejdii din cauza situației mondiale și vin să-și încerce norocul în țări mai bogate, vin aici să facă munca pe care cei din țara respectivă nu vor să o facă, fiindcă nu-i deloc plăcută. Într-adevăr, să ne amintim că rata natalității nu este suficientă, nu avem destulă forță de muncă, mână de lucru și vin acești oameni să ne facă treaba. Dar uh, haideți să nu ne mințim singuri. Eu vin din Ungaria și uh, țara mea este stat membru al Uniunii Europene de câțiva ani, acum deținem președinția Uniunii Europene, cu toate acestea suntem o țară de emigranți, oamenii pleacă din țara noastră și se duc altundeva. De, dar ce se întâmplă? De ce se întâmplă acest lucru? Recent m-am întâlnit cu niște asistente foarte calificate dintr-un spital. Și ce fac ele în timpul vacanței? Când ar trebui să se odihnească, să se recreeze? Ei, bine, ce fac? Ele câștigă 250-300 de euro pe lună și vara ce fac se duc într-o altă țară europeană, Austria de pildă, care e o țară mai bogată, o duce mai bine și acolo uh, fac muncă sezonieră în sectorul agricol de pildă. Asta fac ei în vacanță sau uh, profesori uh, din Ungaria care câștigă 2-300 euro pe lună, ce fac în vacanțe? Se duc și curăță se duc și fac menajul în Austria, sunt țări mai bogate, ca să câștige bani. Se spune că avem nevoie de această directivă pentru că avem nevoie de egalitate, dar eu vă spun, vom avea egalitate în momentul în care profesorii din Germania vor veni să facă menajul în Ungaria în casele ungurilor, sau când francezii sau alții vor veni să lucreze pe câmpurile noastre. Așa cum se întâmplă la ora actuală când uh, uh, ungurii se duc în țări mai bogate pentru a face astfel de munci. Domnule președinte, vă rog, alții au avut mai mult timp de vorbire decât mine, deci permiteți-mi să termin. Când vom organiza astfel de audieri pe viitor cu subiectul migrație, vă rog să, reprezent, să invitați reprezentanții ai țărilor de baștină care vă pot vorbi despre situația în care se găsesc oamenii care vin să lucreze aici și în Occident, să facă muncă sezonieră, care sunt condițiile de trai din țara lor și care este impactul pe care îl are această activitate asupra familiilor lor, asupra economiilor. E vorba de acest fenomen despre care vorbiți astăzi ca și cum ar fi ceva normal, nu e nimic ieșit din comun, dar nu e normal, e foarte nedrept și este un fenomen negativ. Vă mulțumesc. Ehm, ik wilde er twee dingen over zeggen. Eén... Doamna Argentini, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să să vă întreb de ce uh, căutăm acum o reglementare pentru uh, lucrătorii sezonieri. Vă atrag atenția asupra faptului că avem foarte multe persoane care sunt în ilegalitate Uh, fie că este vorba despre o muncă sezonieră sau permanentă, este vorba de oameni care vin din țări terțe și muncesc aici ilegal. Dovada e faptului că avem nevoie de acești oameni pentru această muncă necalificată, prost plătită și și că noi ne folosim de acești oameni, chiar dacă lucrează ilegal. Deci, într-adevăr, avem nevoie de uh, o reglementare pentru munca sezonieră, care ar putea să fie un prim pas în combaterea muncii ilegale sau pentru a reglementa situația acestor persoane de care avem nevoie la nivel economic. Asta în primul rând. În al doilea rând, aș dori să vă spun faptul că, într-adevăr, cei care vin să lucreze aici, în Uniunea Europeană, care desfășoară o muncă sezonieră, trebuie să fie plătiți în același fel. Dar Greutatea rezidă în acordarea celorlalte drepturi, iar din remarcele Consiliului am constatat faptul că părerea mea și, părerea, și propunerea Consiliului diferă foarte mult în momentul în care vorbim de contracte de 12 săptămâni. Sezonul nu este încheiat, deci este uh, greu să lucrezi un timp și după aceea să menții condiții financiare adecvate în țările de baștină. Să nu uităm faptul că, pe de o parte, noi eh, aici eh, umplem o, un gol care există la noi și, în același timp, dorim să redresăm o situație de ilegalitate. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor. Permiterea migrației sau încurajarea acesteia este considerată o politică liberală Uh, chiar una mm, mărinimoasă și generoasă, dar se presupune că există o dorință la nivelul populației de a pleca de acasă, dintre ai lor și de a se duce în străinătate, între străini. Dar uh, dorința de mișcare este o consecință a perturbărilor economice provocate adesea de țările economice, de țările occidentale și uh, de mm, industria Uh, și uh, de industria care, uh, iată, sporește aceste discrepanțe și lucrătorii sezonieri sunt lucrători de care ne putem debarasa cu ușurință când nu mai avem nevoie de ei. Dar aceasta, aceștia arată foarte clar uh, ce doresc uh, politicienii din spatele acestor acțiuni uh, și acești muncitori sunt considerați pur și simplu factori de producție, nu sunt considerați oameni, sunt mutați de colo până acolo, într-un fel o formă nouă de sclavie. Am uh, văzut care, cum stau lucrurile în Italia și ne-am îngrozit cum muncesc oamenii uh, 12 ore pe zi pe câțiva euro, dar nu cred că lucrurile se întâmplă numai acolo așa. Dar mai uh, existau acolo și uh, șomeri care erau uh, Uh, plătiți mai puțin decât salariul minim. Dacă e o nevoie de, de muncă, de lucru, trebuie, să, trebuie ca șomerii norm- din zona respectivă să beneficieze de aceste slujbe. Știu că transferurile în uh, sânul aceleași, aceleași companii sunt considerate niște, uh, niște, o formă de migrație privilegiată, dar este aceeași formă de producție. Iar, uh, iar uh, lumea dezvoltată um, apără acest fel de migrație pentru muncă pentru că avem nevoie de calificările acestor lucrători. Dar dar și țările lor au nevoie de calificările și uh, experiența acestor oameni și ei iau uh, instruit până la urmă. Noi noi ce facem? Jefuim aceste state de materie cenușie și lăsăm să se ducă pe apa sâmbetei și după aceea uităm faptul că uh, lumea a treia face parte din lumea noastră și nu este pur și simplu doar o sursă de, de un izvor de resurse pe care noi să le exploatăm. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, ultimul vorbitor uh, este doamna Blinkeviciute, după care o să dau cuvântul din nou uh, oaspeților noștri. Vă rog să fiți subcintă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut convinsă că Uniunea Europeană are nevoie atât de forță de muncă calificată, cât și necalificată provenită din statele terțe. Aceasta este realitatea zilelor noastre și trebuie să recunoaștem acest lucru. Parlamentul European a încurajat Comisia Europeană deja de ceva vreme să înainteze o directivă care să reglementeze munca sezonieră. Astăzi avem această propunere și cred eu că trebuie să facem totul pentru ca această directivă să fie în beneficiul cetățenilor Uniunii Europene și în beneficiul celor care vin să lucreze pe teritoriul nostru. Aș dori să mă acces pe câteva aspecte ale acestei propuneri. Sunt de acord cu colegii care spuneau că uh, Lucrătorii sezonieri uh, adesea lucrează ca și niște sclavi și uh, condițiile lor de viață sunt uh, absolut îngrozitoare. Această um, directivă trebuie așadar să ofere anumite condiții care să facă situația actuală imposibilă, adică prin care să ne asigurăm uh, că lucrătorii sezonieri nu sunt uh, sclavi. Avem uh, nevoie de mecanisme de monitorizare și control, mecanisme prin care um, să se poată înainta plângeri către autoritățile care reglementează domeniul acesta al ocupării și care pot să verifice dacă aceste directive sunt puse în aplicare. Mai e un aspect care mie mi se pare foarte uh, important. Cred că partenerii sociali au un rol important de uh, jucat, la fel și sindicatele. Cred că partenerii sociali au fost uh, invitați să ia parte la această audiere. Un lucrător care vine dintr-un stat terț s-ar putea să trebuiască să accepte să lucreze ca un uh, sclav pentru că nu își imaginează că lucrurile s-ar putea petrece și altfel. Aceste persoane, deci, trebuie informate în legătură cu drepturile lor și uh, trebuie să spună nu uh, condițiilor de sclavie. Mulțumesc. Many comments have been made, some questions. S-au făcut uh, comentarii, au fost adresate și întrebări, nu foarte multe. Uh, și sugerez acum ca fiecare dintre experții noștri să se concentreze pe întrebările sau comentariile care au fost adresate vis-a-vis -vis de contribuțiile lor la această discuție. Domnule Moraes, sunteți primul ca raportor din partea Comisiei. Chairman, I think uh, there was a mix of... Domnule președinte, în primul rând aș dori să mulțumesc uh, tuturor deputaților care au venit astăzi Uh, înainte de uh, vacanță și oferă importanța meritată acestui subiect. Este pentru prima dată că se discută într-un uh, dosar de migrație legală situația lucrătorilor mai puțin calificați sau necalificați. Până acum am discutat numai de persoane cu înaltă calificare. Vorbim despre ceea ce spunea doamna Blinkeviciute trebuie să analizăm situația, să fim realiști, uh, să ne dăm seama că avem de, avem de a face cu lucrători uh, sezonieri, sute de mii care deja lucrează în Uniunea Europeană, mulți dintre ei lucrând ilegal, alții lucrând legal. Este realitatea. Putem duce o dezbatere filozofică cu privire uh, la uh, Uh, migrație. Eu sunt uh, migrant de uh, primă generație. Părinții mei au venit în Uniunea Europeană. Am venit pentru că aveam o legătură cu Uniunea Europeană. Cu siguranță n-am venit în Regatul Unit pentru vreme, am venit la muncă. Este realitatea. Dacă vă întrebați de unde am apărut, iată, de aici. Iar realitatea este că ori faci, de, da, faci față realității așa cum este ea acum, ori nu. Este o alegere pe care o putem face. Asta nu înseamnă că nu există o dezbatere filozofică cu privire la uh, lucrători, uh, exploatare, uh, factorii care împing oamenii în sărăcie. Doamna Romero Lopez, ați menționat acest punct. Însă, ceea ce a făcut uh, doamna Romero Lopez împreună cu doamna Argentini și cu domnul Coferati a fost să se refere la această complexitate a realității uh, care va trebui, care va însemna uh, protecția lucrătorilor sezonieri. Deci practica um, va fi complicată. La ora actuală există acorduri bilaterale între diferite țări, așa cum spunea și domnul Papa Nicolau. Însă avem nevoie de o abordare complexă. Când doamna Romero Lopez vorbea despre informarea lucrătorilor, uh, despre flexibilitate, tratament egal, uh, posibilitatea uh, de transport. Ei bine, toate aceste lucruri ne arată cum se poate îmbunătăți această propunere, pentru că nu există uh, soluții care se potrivesc la toate situațiile. Contractele colective sunt un aspect fundamental. Ele sunt uh, diferite în toate statele membre. Știu că sindicatele vor avea ceva de spus despre asta. Apoi, domnul Papa Nicolau s-a referit la situația migranți, imigranților ilegali și la faptul că ei ar putea să rămână într-o țară și să nu se întoarcă în țara lor de origine. După cum spunea și doamna Romero Lopez, în această propunere există un impuls de a reduce atractivitatea muncii sezoniere ilegale. Aceasta este prevăzută în, um, în propunere. Crearea unor condiții clare pentru uh, migrația legală duce la scăderea atractivității muncii ilegale. Acesta este principiul care stă în spatele acestei propuneri. Însă, există și alte stimulente în această propunere pentru uh, ca oamenii să nu rămână. Există proceduri uh, rapide de care pot beneficia lucrătorii sezonieri care nu le vor sta la dispoziție dacă stau mai mult timp. Statele membre pot exercita foarte multe tipuri de control care să uh, facă în așa fel încât o persoană care dorește să vină în fiecare an să lucreze să nu fie stimulată să rămână mai mult decât are dreptul. Bineînțeles, aplicarea este o chestiune de ordin general și ține de statele membre, însă, uh, iată, acest uh, lucru este prevăzut pentru cei care se tem că uh, migrația temporară ar putea să devină permanentă. Doamna Ernst s-a referit iarăși la problema filozofică a lucrătorilor uh, temporari uh, și a uh, lucrătorilor sezonieri. Trebuie să ne gândim la banii trimiși acasă de către lucrători. Suma aceasta este extraordinară. Acești oameni fac munca pe care alții nu vor să o facă, este corect. Însă, echilibru între țara care produce și utilizează acești uh, lucrători și țările care îi trimit este uh, unul important în această propunere. În, la orice propunere se pot lua două direcții politice. Se poate alege o, variantă mai, cu mai, care implică mai mult control și o variantă mai liberală. Această propunere este menită să reducă exploatarea, însă să creeze un uh, mecanism economic funcțional atâta timp cât se respectă tratamentul legal. Domnul Enciu s-a referit la agențiile de recrutare, de exemplu. Acest lucru este prevăzut acest lucru nu este prevăzut în această propunere și ar trebui să fie inclus. Am văzut acest lucru și în um, directiva, în discuțiile cu privire la directiva uh, cu privire la agențiile uh, de recrutare. Doamna Blinkeviciute, domnul Coferati au vorbit despre partenerii sociali și contractele colective de muncă. Aceasta va fi abordarea noastră. Este foarte important ca uh, partenerii sociali să fie implicați, dar și ONG-urile care au de-a face cu milioane de lucrători. Nu vorbim despre aceștia pentru că sunt într-o zonă gri, însă numărul acestor lucrători este imens. Iar aceste ONG-uri se ocupă de drepturile lor fundamentale, de modul în care sunt ei exploatați. Unii dintre colegi sunt aici și vor interveni mai târziu. Îmi dau seama că mai sunt și alte persoane înscrise la cuvânt, deci mă voi opri aici. Îmi cer scuze de la colegii cărora nu am apucat să le răspund la întrebări. Vă mulțumesc, domnule Moraes. Doamna uh, Sigan, doamna Vadasi, doriți să răspundeți? Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Uh, Multe dintre uh, comentarii și argumente au fost, uh, le cunoaștem deja, dar fiind reiterate ne dăm seama cât sunt de importante în această discuție. Nu aș dori să intru în uh, aspecte filozofice, însă am auzit um, comentarii cu privire la strategia la nivel european, la nivelul statelor membre, tratarea acestei directive ca un instrument pentru a opri imigrația ilegală. Aș dori să spun un lucru de la bun început. Europa are nevoie de o gestiune cuprinzătoare a migrației. Iar acest lucru nu este ceva filozofic, ci în primul, și în primul rând este ceva pragmatic. Am plănuit să facem acest lucru în mod cuprinzător și în trecut. Comisia a primit mandat să uh, implementeze planul uh, pentru migrație legală la nivel sectorial. Și am făcut acest lucru pentru a crea un sistem care să conțină reguli clare ce să reglementeze migrația legală. Acest lucru ține de gestiunea migrației în Europa. Este foarte important să consolidăm acest aspect, pentru că acest lucru înseamnă că în cadrul acestui, acestei construcții trebuie să continuăm cu diferitele elemente um, care să nu fie numai un răspuns pe termen scurt la probleme, ci și um, o construcție pe termen lung. În acest uh, sector, pe baza consultărilor noastre și a practicilor observate în statele membre, am încercat să propunem o directivă care să reglementeze situația acestor sectoare cu car caracteristici speciale. Este vorba de persoane vulnerabile. Toată lumea a menționat posibilitatea de exploatare, de abuz. Așadar, ceea ce încercăm noi să propunem este un document și o procedură uniformă, rapidă, care să poată fi controlată și monitorizată, astfel încât să ne asigurăm că acești oameni sunt tratați în mod decent nu este vorba numai de faptul că numai sclavi vin să facă munca pe care nu vrea să o facă nimeni. Este vorba de posibilitatea uh, pentru Uniunea Europeană de a rezolva problema lipsei de forță de muncă, așa cum este ea observată în practică. Iar această directivă uh, permite să se întâmple acest lucru într-un mod decent sancțiunile pentru cei care rămân mai mult timp decât uh, prevăzut, e bine, am încercat să introducem toate aceste elemente în propunere pentru a ne, asigurăm, a ne asigura că drepturile uh, lucrătorilor sezonieri sunt uh, respectate. Bineînțeles că lucrurile depind și de statele membre, însă Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, va monitoriza implementarea directivei, cu siguranță. Înțeleg că nu mai am uh, timp, însă aș dori să mai repet un singur lucru. Suntem la dispoziția dumneavoastră în cazul în care aveți întrebări sau uh, doriți să intrați cu noi în dialog pentru a discuta diferite mecanisme ale propunerii. Doamna Vadasi, vă rog, dar am să vă rog să fiți succintă. Da, sigur, pe scurt, vă mulțumesc și eu pentru această dezbatere. Ni s-au adresat întrebări concrete și s-au adus argumente concrete similare celor din grupurile de lucru în ceea ce privește definițiile, um, sectoarele, um, durata șederii, precum și drepturile care trebuie acordate lucrătorilor sezonieri, care reprezintă o discuție amplă. Aceste discuții, cum am spus, sunt foarte intense și la grupurile de lucru, iar dezbaterea de astăzi a fost foarte utilă. În egală măsură și dezbaterile viitoare vor fi la fel de folositoare. Aș dori să subliniez faptul că în momentul în care eu m-am referit la flexibilitate, la nevoia de flexibilitate din partea statelor membre care au deja sisteme proprii cu privire la lucrătorii sezonieri. Această flexibilitate trebuie să oglindească exact acest fapt, uh, și anume că există deja o experiență în domeniu, una foarte bună, iar statele membre trebuie să folosească elementele pozitive care s-au uh, înregistrat deja. Discuțiile de la grupurile de lucru ale Consiliului vor continua la fel de intense și așteptăm cu nerăbdare să, co- să cooperăm cu Parlamentul European. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Coferati. Mulțumesc foarte mult. Cu toții am căzut de acord asupra faptului că acest subiect este unul complex. Nu cred că ar trebui să-l simplificăm categorizându-l um, prea mult. Munca sezonieră nu îi afectează doar pe lucrătorii migranți, ci și pe cei din țările unde se desfășoară activitatea, unde se desfășoară munca, iar aceasta este prima problemă, tratamentul egal, egal pentru a nu exista fenomenul de dumping. Trebuie să existe condiții egale pentru toată lumea. Când uh, m-am referit la flexibilitate, m-am gândit la două aspecte. Odată, ce înseamnă, ce fel de flexibilitate despre ce fel de flexibilitate este vorba? Odată ar fi uh, stabilirea sectoarelor și timpii de lucru. Cred că există două sectoare structurale pentru Munca sezonieră este vorba de sectorul agricol și turismul. Nu cred că în construcții se poate vorbi cu ușurință despre muncă sezonieră. Dacă avem uh, lucrători, muncitori care pun acoperișuri, de pildă, pun acoperișul unei case, nu putem spune că este vorba de muncă sezonieră, dar avem uh, un transfer al lucrătorilor de la o țară la alta. Acum, ce se întâmplă în uh, Italia? Nu vreau să uh, calc pe nimeni pe bătături aici, dar în Italia um, foarte, avem foarte, există foarte multe vaci care sunt mulse dimineața, foarte dimineața, dis de dimineață și, și fermierii italieni nu uh, fac această activitate, ci aici uh, intră în scenă uh, lucrători foarte prost plătiți, mulgători, dar asta nu este nu este uh, muncă sezonieră. Iar uh, în ceea ce privește, iar uh, o altă chesti- un alt aspect, vinul foarte bun uh, italienesc nu vine de la agricultorii italieni, ci de la, unii, de la niște lucrători macedonieni care culeg strugurii și apoi vinul este produs industrial. Deci dacă avem uh, o muncă industrială de natură sezo- sezonieră, cum ar fi îmbutelierea vinului, ce am putea să facem? Să nu bem vinul. Fiindcă în procesarea în, în procesare este implicată și muncă sezonieră, nu numai munca locală, deci ar trebui să ținem cont și de aceste aspecte, să vedem uh, unde există și uh, muncă sezonieră de diverse tipuri. În ceea ce privește uh, calendarul de timp, cred că perioadele de timp, cred că ar trebui să avem uh, un plafon mult mai ridicat, ar trebui să avem o perioadă minimă care să le permită uh, țărilor să meargă mai departe. Cu cât plafonul este mai uh, jos, cu atât se încurajează activitatea ilegală nu o să vină cineva de la capătul lumii ca să lucreze într-o țară trei luni. Avem nevoie de un timp uh, suficient pentru punerea în aplicare. Cred că șase luni trebuie să fie durata minimă, dar pentru multe dintre țările mediteranene avem o perioadă de nouă luni care reprezintă durata uh, unui sezon uh, la ora actuală și asta uh, pentru condițiile de muncă. Iar stabilirea unei durate uh, Um, clare ne ajută să avem muncă legală. Asta și pentru transferul drepturilor, cum ar fi asigurarea socială și așa mai departe. Nu mă refer la alte drepturi, fiindcă și aici trebuie să existe armonizare. Dar mulți se opun posibilității de transfer a drepturilor de asigurări sociale sau de pensie. Dacă ne gândim uh, la o persoană care care provine dintr-o țară foarte îndepărtată, care nu poate lua cu sine contribuțiile la schema de pensie, atunci de ce ne mai batem capul cu munca sezonieră? O persoană care iese la pensie are uh, dreptul, are dreptul la venitul său și la uh, contribuțiile la schema de pensie. Deci acesta joacă un rol crucial dacă dorim să avem un sistem transparent și dacă dorim să încurajăm pe oameni să uh, vină la noi în țări, după care să se întoarcă la ei acasă. Așa, asta este definiția normală a migrației, fiindcă aici nu vorbim despre cei care vin și se, care se mută permanent într-o țară, vorbim despre cei care vin într-o țară și după aceea vor să se întoarcă la ei acasă. ne dăm seama că avem nevoie de uh, mână de lucru, dar odată ce vin aici la noi, îi prindem în capcană, îi ținem, uh, îi ținem prizonieri, fiindcă nu le dăm posibilitatea să aducă contribuțiile și drepturile cu ei. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat, spune doamna Papadopoulos, uh, întrebări și observații foarte interesante și am uh, stabilit uh, trei categorii aici în ceea ce vrește aceste întrebări. Lucrătorii sezonieri sunt persoane necalificate care desfășoară activități pe care uh, resortisanții din țara respectivă nu doresc să le desfășoare. Este vorba de țări terțe sau e vorba de, de persoane sărace uh, care caută de lucru în străinătate. Noi, prin această directivă, dorim să nu existe o exploatare, să nu, se, să nu fie exploatate aceste persoane care desfășoară activități specifice și uh, să nu fie pur și simplu o mână de lucru ieftină. Trebuie să existe mecanisme în țările de primire pentru ca aceste persoane, acestor persoane să li se permită uh, Uh, un trai uh, decent, uh, corect și să existe un control sistematic pentru a evita exploatarea acestor persoane care, până la urmă, le afectează pe persoanele cele mai vulnerabile. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Papa Nicolau, în țările din Sud e nevoie de o solidaritate specifică, dat fiind că avem fluxuri migratorii acolo din nordul Africii, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă mare grijă cu acest fenomen, dat fiind faptul că situația din Italia, Grecia, Spania, toate aceste țări care sunt în prima linie diferă de situația din alte țări europene. Avem nevoie, deci, de o aplicare potrivită a acestei directive pentru ca aceste țări să fie sprijinite în ceea ce privește combaterea acestor fluxuri de migrație ilegală. E nevoie de un dialog uh, susținut pentru ca statele membre să-și facă auzit glasul, mai ales statele membre din sudul Uniunii Europene. Avem nevoie și de statistici în ceea ce privește munca sezonieră în statele membre. Avem nevoie și de un mecanism de sprijin, de sprijinire a acestor persoane. E nevoie de voință politică și uh, trebuie să vedem uh, care este tratamentul oferit uh, lucrătorilor uh, legali și tratamentul uh, lucrătorilor sezonieri legal sau ilegal. E nevoie și de sancțiuni atunci când legea este încălcată, dar avem nevoie și de acorduri și contracte specifice pentru lucrătorii sezonari, sezonieri, mă scuzați, pentru a ne asigura că persoanele vulnerabile nu sunt exploatate. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această discuție fructuoasă din prima uh, parte a dimineții. Cum suntem deja în întârziere, trebuie să trecem imediat la cea de-a doua parte a discuției. Invităm așadar pe experții care vor lua cuvântul în această a doua parte să vină aici la prezidiu și mulțumim uh, tuturor experților care au intervenit deja pentru contribuțiile lor. Thank you very much. Thank you.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 Now, if you please, be kind enough to help us out to proceed. Vă rugăm să ne ajutați să putem continua cu următoarea sesiune. ¿Qué tal? ¿Qué tal?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 Mulțumim pentru amabilitate și pentru faptul că ne veți ajuta să recuperăm întârzierea pentru ca totul să poată fi încheiat în această primă dimineață. Avem trei runde de experți, aceasta va fi cea de-a doua din această dimineață. Ea vizează partenerii sociali. Implicați în primul dosar uh, lucrătorii sezonieri. Așadar, uh, începem cu cea de-a doua sesiune care include participarea reprezentanților partenerilor sociali pentru a vedea care sunt opiniile lor în legătură cu această propunere a Comisiei uh, și în legătură cu documentul de lucru al raportorului. Am invitat aici uh, Confederația Sindicatelor uh, Europene și aceasta este reprezentată nu de domnul De care n-a putut să vină, ci de domnul Soriano, pe care îl salutăm. Vom vedea care uh, vor fi uh, opiniile Confederației Mediului de Afaceri uh, din Europa, reprezentat de domnul Rudeberg. Am invitat și un reprezentant al sindicatelor italiene care lucrează pe teren cu lucrători sezonieri. Este vorba despre doamna Messina. Vă urăm bun venit, doamnă. Și în cele din urmă avem un reprezentant al IMM-urilor uh, în prezența doamnei Hoffman. Acesta este comitetul de Expres pentru cea de-a doua sesiune. Putem începe așadar pentru a economisi niște timp uh, pentru discuții cu eurodeputații. Mai întâi uh, vom asculta intervenția domnului Sorianu. Sí, eh, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mă, mă aflu aici pentru a-l înlocui pe secretarul general adjunct al Confederației, care, din păcate, s-a îmbolnăvit și n-a putut să fie astăzi prezent aici. Sunt responsabil pentru sectorul care vizează migrația în cadrul acestei uh, confederații. Înainte să îmi citesc intervenția care vizează subiectul nostru de interes, aș dori să manifest câteva îngrijorări. În cursul primei dezbateri din această dimineață am fost preocupat de faptul că acest uh, Parlament, în loc să ofere o atmosferă de calm și de siguranță cetățenilor noștri, uh, adesea inspiră firă și, uh, frică și anxietate. Unul dintre cuvintele care s-a folosit cel mai des în dezbaterea anterioară a fost ilegalitate și uh, muncă nedeclarată. Această directivă Considerați că ne va permite să rezolvăm problema ilegalității și a muncii nedeclarate? Acesta este scopul acestei directive? Eu nu cred. Atunci de ce ne axăm atât de mult pe ilegalitate? Și mă adresez acum dumneavoastră, eurodeputaților. E bine, aceasta este o problemă care pe mine chiar mă îngrijorează. În ceea ce privește Confederația Europeană a Sindicatelor, încă mai analizăm ambiguitatea politicilor uh, cu privire la migrație, mai ales uh, politicile cu viteze diferite pe care le avem în Uniunea Europeană. Avem uh, directiva privind lucrătorii sezonieri, avem directiva privind persoane transferate în cadrul aceleiași corporații și se pare că Comisia a încercat să pună la punct un sistem pentru lucrătorii sezonieri care să persiste în um, Uniunea Europeană. Există și presiune a migranților și Uh, în Uniunea Europeană, practic, migranții au, au fost transformați în uh, țapi uh, ispășitori. Ori asta a dus la ceea ce spun eu că se numește schizofrenie, un aspect foarte periculos pentru democrația europeană în viitor. Dincolo de asta, luăm notă de faptul că această dezbatere care a avut loc în Parlament recent, în legătură cu un text votat în martie, a presupus analizarea fragmentării pieței muncii continua fragmentare a acestei piețe. Evident că vorbim despre momente de criză, vorbim despre o criză fără precedent, care însă ne-ar putea aduce într-o situație de conflict, conflict între lucrătorii înșiși. De aceea noi uh, am solicitat că atunci când vine vorba despre instituțiile europene care au responsabilități considerabile uh, și care trebuie să facă unor, uh, față facă să facă față unor riscuri uh, politice deosebite, să ia în considerare aceste elemente. E un aspect pe care l-am subliniat anterior și îl mai subliniem și în această dezbatere, și anume tratamentul uh, egal trebuie să se aplice uh, legea țării de reședință, trebuie să existe măsuri sociale la, la dispoziția cetățenilor statelor terțe. Sunt elemente cheie ale acestui proces. În ceea ce privește directiva, aș dori să spun că aceasta n-ar trebui să însemne că recrutăm forță de muncă ieftină în detrimentul uh, forței de muncă naționale. Mișcarea sindicală europeană este foarte îngrijorată de întorsătura pe care au luat-o lucrurile. Și uh, vă reamintesc faptul că tratatul de la Roma vorbea despre libera circulație a persoanelor, una dintre principalele libertăți prevăzute în uh, tratat. Acum avem hotărârea ale Curții Europene de Justiție de la Luxemburg, de exemplu hotărârea Laval și altele, care Uh, subliniază acest aspect. Avem și propunere ale Comisiei în această direcție, pentru că Comisia dorește să legifereze cu privire la piața unică și cu privire la uh, concurența neloială. Ce se întâmplă însă, adesea se uh, subminează drepturile lucrătorilor și se erodează principiul primirii acestor lucrători. Am dorit să spunem că în loc de asta, odată cu tratatul de la Lisabona, avem nevoie de altceva. Tratatul de la Lisabona vorbește de uh, economie de, uh, socială de piață și eu cred că Parlamentul aici ar trebui să joace un rol mai puternic. Cred că ar trebui să vizăm progresul social uh, și ar trebui să ne asigurăm că respectăm uh, Carta Drepturilor Fundamentale care uh, garantează nediscriminarea și libera circulație. Credem că o directivă în domeniul lucrătorilor sezonieri ar trebui să vizeze toți lucrătorii, nu doar pe cei care vin din afara Uniunii Europene, deci nu doar lucrătorii străini. Dați-mi să vă reamintesc că au existat anumite scandaluri care au fost uh, prezentate în presă, cazuri în uh, Italia, uh, cu lucrători polonezi sau bulgari, care erau supuși unor condiții de sclavie. Prima problemă așadar care apare este uh, problema uh, lucrătorilor sezonieri, punct, nu doar a lucrătorilor sezonieri uh, migranți. Mai e o problemă și anume eficiența uh, legii, pentru că legea trebuie să fie eficientă în practică. Știu că nu am un timp la dispoziție, uh, domnule președinte, așadar rezum uh, ceea ce uh, doream să spun inițial. Confruntându-ne cu această propunere, ei bine, uh, am dorit să vă sugerăm ceva revoluționar, doamnelor și domnilor. Am dorit să solicităm comisiei să facă o treabă mai bună până la urmă. Aici vorbim despre acces la uh, piața muncii pentru cetățeni, că vorbim despre uh, state terțe sau nu. Cine este cel mai uh, mare actor interesat când vine vorba de reglementarea pieței muncii? Ei bine, e vorba despre sindicate și de, uh, despre angajatori. Ce se întâmplă atunci cu Comisia? Ei bine, Comisia a prezentat această uh, directivă pe ușa din spate, pentru că nu ne-a consultat, n-a dorit să ne consulte. Dacă ne-ar fi consultat, atunci cred că directiva ar fi fost mai directă și prezentarea ei în Parlament la fel cred că ar trebui să ne îndreptăm spre comisie spunându-i următoarele. Ar trebui să reglementezi uh, munca sezonieră punct, nu uh, munca sezonieră în uh, cazul lucrătorilor migranți. Aceasta este sarcina ta, trebuie să intri în dialog cu sindicatele și cu angajatorii pentru a pune la punct o structură care să prezinte un instrument care să aducă mai degrabă soluții decât probleme. Am ascultat ceea ce spus doamna Romero mai devreme, pentru că dânsa a subliniat niște aspecte foarte importante. Vorbea despre implicarea sindicatelor și a partenerilor sociali. Acest lucru este absolut esențial și eu subscriu celor spuse de dânsa. În Andalusia, când vine vorba despre sindicate, când vine vorba despre partenerii sociali, ei bine, am cooperat foarte activ cu administrația din regiune pentru a rezolva o serie de probleme cu care ne-am confruntat în acest domeniu. Cred că Comisia ar trebui să beneficieze de experiența noastră, la fel și Parlamentul. Mă opresc aici, domn președinte, cred că deja mi-am depășit timpul de intervenție. Mulțumim foarte mult, domnule uh, Sorian. Vă mulțumim pentru această prezentare și pentru faptul că ați uh, respectat timpul uh, alocat. Dorim să ne asigurăm că uh, toți membrii acestui grup de experți uh, vor putea să se exprime, la fel și uh, eurodeputații care doresc să ia cuvântul în legătură cu acest subiect. Trecem acum uh, la cel de-al doilea vorbitor, domnul Sverker Rudeberg. Dânsul este președinte al grupului de lucru, lucru privind imigrația și libera circulație a lucrătorilor uh, pentru Business Europe. Domnule uh, Rudeberg, uh, apreciez, aș aprecia mult dacă uh, veți respecta intervalul de timp alocat. Aveți cuvântul. Mulțumesc. După cum s-a spus, mă numesc Sverker Ruderberg. Reprezint Business Europe în ceea ce privește lucrătorii sezonieri Uh, dar și aspecte ce țin de transferurile în um, interiorul aceleiași companii. Veți găsi uh, prezentarea mea afară printre documente. Când mă uit la această propunere de directivă, mă gândesc că se ridică două întrebări care ne vor ajuta să ajungem la concluziile relevante. În primul rând, nevoia de lucrători sezonieri este una legitimă pe care Uniunea Europeană ar trebui să o abordeze și, în al doilea rând, dorim ca lucrătorii sezonieri să fie legali, să lucreze în mod legal sau în mod ilegal. Iar aceste lucruri ne arată că multe uh, companii din Uniunea Europeană au nevoie de lucrători sezonieri pentru a, și acoperi nevoile. După cum s-a spus și de către, după cum a spus și doamna Vadasi, Um, sectoarele sunt variabile, uh, definiția unui sezon poate fi foarte variabilă. Acest lucru a fost menționat și de către domnul Coferati. Este clar însă că este nevoie de lucrători. Problema este însă să găsești lucrători uh, legali. Lucrătorii sezonieri ilegali sunt acceptați în așa măsură, de că, într-o asemenea măsură de către statele membre, astfel încât ajung în, să aibă un avantaj competitiv acei angajatori care angajează lucrători ilegali. Noi dorim să ajungem într-o situație în care un angajator cinstit poate angaja un lucrător sezonier în mod legal. Aici se pune și problema drepturilor, pentru că de multe ori uităm că cei care sunt în situații dificile sunt migrații ilegali. Ei sunt cei care sunt exploatați. Dacă ne uităm la directivă, vom vedea că se aplică dreptul statului membru, însă trebuie să se uh, asigure anumite drepturi uh, minime inclusiv uh, un salariu minim. Iar comparând acest lucru cu uh, situația unui lucrător ilegal, vom vedea că situația este foarte diferită. În ceea ce privește nivelul european, e bine, numai Uniunea Europeană poate să um, elaboreze proceduri armonizate rapid. Este vorba de persoane din state terțe care doresc să obțină un loc de muncă. Drept urmare, este nevoie să existe reguli armonizate și ușor de înțeles este prin natura muncii sezoniere faptul că nevoia de, de forță de muncă trebuie să fie acoperită înainte de începutul sezonului. Deci procedurile trebuie să fie rapide. După cum spuneam, trebuie să fie mai ușor, trebuie să fie posibil să poți angaja în mod legal lucrători sezonieri, iar prețul pentru a fi un angajator cinstit nu trebuie să fie uh, faptul că n-ai putea să uh, duci munca până la capăt. La asta se rezumă totul. Este nevoie de acești lucrători pentru a face munca respectivă. Toată lumea este, când este vorba de imigrație, susține uh, migrația lucrătorilor de înaltă uh, calificare, însă foarte puțini Uh, sunt dispuși să se refere și la nevoile celor cu calificări reduse. Dacă ne uităm la politica de migrație cu privire la uh, cei cu calități reduse, practic politica uh, se rezumă la a ține în afara Uniunii Europene pe cei cu um, calificări reduse și a se asigura că cei care sunt în Uniunea Europeană se întorc acasă. Avem însă nevoie de o directivă care să spună clar că lucrătorii de calificare uh, redusă vor avea căi legale pentru a lucra în Uniunea Europeană în condiții decente. Și bineînțeles, acolo unde este o cerere, va exista și o ofertă și noi dorim ca aceasta să aibă loc în, uh, în legalitate care, sunt, care este poziția noastră în ceea ce privește uh, detaliile propunerii. În primul rând, în ceea ce privește drepturile, uh, se aplică legislația statului membru, însă sunt acoperite uh, drepturi ce țin de plată și de sindicat, de dreptul la a fi înscris într-un sindicat. Cum spunea și domnul Coferat, este corect să se facă în mod opțional testul cu privire la nevoia de pe uh, piață. Pentru că de multe ori aceste tipuri de teste sunt foarte birocratice și practic de multe ori nu sunt relevante în ceea ce privește nevoia reală în aceste situații. Însă trebuie să uh, nu uităm că în această directivă este, este prevăzută o regulă conform căreia statele membre pot uh, stabili un anumit Uh, volum de uh, astfel de lucrători. Însă atunci când este vorba de uh, piața muncii, se vorbește despre activitate ce depinde de sezon. Um, aici se vorbește um, despre cu mult deasupra cererii obișnuite. Am dorit să se elimine formularea, formularea cu mult deasupra, deci cu mult. De multe ori, uh, durata sezoanelor este foarte diferită. De aceea, multe state membre au uh, prevăd posibilitatea lucrătorilor sezonieri de a lucra timp de 9 luni. În directiva europeană putem stabili o regulă de 6 luni, însă acele state membre care uh, au uh, sezoane mai lungi și au prevederi Uh, cu privire la astfel de um, sezoane mai lungi, trebuie să li se um, ofere posibilitatea pentru că să, să mențină aceste prevederi, pentru că altfel am putea spune nu, în Spania, într-adevăr, uh, este greșit, sezonul nu durează 9 luni, chiar dacă așa este. Așadar, în concluzie, nu trebuie să se amestece situația lucrătorilor legali și ilegali uh, atunci când uh, este vorba de această situație. Pentru că lucrătorilor uh, li se oferă niște drepturi de bază uh, prin articolul 16. Cei care vin în mod legal aici nu vin în vestul sălbatic, precând cei care vin în mod ilegal, da. Mulțumesc, doamna Mesina, acum șef al Departamentului pentru Politicile de Migrare de la Federația Italiană a Lucrătorilor din Comerț, Turism și Servicii. Vă mulțumim pentru faptul că uh, veți respecta timpul. Ah, quest'altro. Grazie al Presidente, grazie alla Commissione. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc comisiei pentru faptul că a permis federației mele să-și ofere punctul de vedere care se ocupă de lucrători din uh, sectorul serviciilor. Bună ziua tuturor! Propunerea directivei privind uh, lucrătorii sezonieri care, a fost, care ne-a fost supus atenției este dovada faptului că în Europa fenomenul uh, lucrătorilor ilegali, nu numai sezonieri, capătă dimensiuni importante. Italia este o țară de frontieră și acum suferă de pe urma contradicțiilor politice pe care le, aduc cu sine, le aduce cu sine fenomenul migrator. Avem aproape 5 milioane de migranți, printre care și migranții legali, dar și cei ilegali. Trebuie spuse, spus faptul că fără uh, lucrătorii migranți, Italia ar suferi la nivel demografic. Vreau să vă spun în egală măsură că migranții, că migranții de, lucră, de lucru contribuie cu, reprezintă 12% din PIB, aduc o contribuție de 33 de miliarde de euro care uh, reprezintă și o contribuție fiscală și aici nu intră munca la negru, iar două trei din acești lucrători lucrează în, servici, în uh, sectorul serviciilor. Avem foarte mulți lucrători uh, sezonieri în domeniul ospitalității, în uh, turism. Sectorul turismului este cel care folosește cei mai mulți lucrători migranți Guvernul uh, italian uh, stabilește în uh, fiecare an care sunt nevoile de lucrători migranți. Pentru 2011 am permis intrarea 60.000 de lucrători necomunitari pentru a lucra în agricultură și în um, hotelărie. Aceste cifre, bineînțeles, reprezintă Um, nu reprezintă o descurajare a muncii la negru și nu împiedică ilegalitatea. În sectorul agricol, de pildă, situația este tragică. Adesea este vorba despre lucrători care se află deja pe teritoriul țării și uh, care trebuie să evite uh, birocrația și, uh, pe de o parte, se dorește respingerea lucrătorilor de către antreprenori, dar în același timp antreprenorii au nevoie de un flux de muncă mai mare. Iată de ce e nevoie de o directivă cu privire la lucrul sezonier. În această directivă totuși există elemente care ar putea înrăutăți situația. Este vorba despre condițiile de intrare și de sejur pentru lucrătorii din ări terțe, care uh, introduce o diferență între lucrătorii sezonieri și nesezonieri care desfășoară același tip de activitate, ceea ce uh, încalcă principiul uh, plății egale pentru muncă egală, ceea ce va duce la un dumping social. Iar definiția muncii sezoniere, așa cum uh, s-a spus aici, este prea generală și nu stabilește niște sectoare foarte clare, iar perioada de șase luni încalcă uh, legislația italiană care prevede o durată de 9 luni Și asta dacă ne gândim la munca sezonieră în agricultură este foarte important. Trebuie să vedem care sunt punctele critice ale acestei propuneri de directivă, care într-adevăr încearcă să uh, răspundă, să umple unele lacune, dar ar putea să ducă la mai multă discriminare. Uh, controalele prevăzute pentru oferirea de autorizații au aici unele probleme juridice. Trebuie să vedem uh, dacă um, lucrătorii au mai fost expulzați înainte, dar nu există nicio obligativitate pentru întreprinderi. Iar uh, sancțiunile, uh, iar pentru sancțiuni condițiile sunt prea generale, sancțiunile ar, putea ar trebui să fie mai eh, descurajante, iar în ceea ce privește de normele de refuz al permisului de muncă nu sunt foarte clare. Iar eh, eh, ceea ce privește con, convențiile colective, acestea, acestea sunt reglementate deja în statele membre și dat fiind că nu avem un uh, sistem uh, cu un caracter general în ceea ce privește convențiile colective, statele membre uh, pot hotărâ ele dacă le aplică sau nu, deci este foarte important să se stabilească o legătură în ceea ce privește aceste convenții colective pentru a se evita abuzurile. Iar întreprinderile trebuie să dovedească, conform directivei, faptul că uh, angajații au locuințe care să le garanteze un uh, nivel de trai adecvat, trebuie, să se, trebuie ca salariul să garanteze plata chiriei, dar nu se prevede aici niciun control, ceea ce s-ar putea să nu ducă la nimic. Și ar fi necinstit ca um, angajatul să plătească chirie pentru o locuință care este oferită de angajator. Și noi, sindicatele, dorim să avem drepturi egale pentru toți lucrătorii, indiferent de naționalitate. Iar uh, convențiile colective dau un drept de prioritate lucrătorilor sezonieri. Cum se aplică aceste norm, norme în uh, cadrul acestei directive și de ce nu se protejează dreptul reîntregirii familiei pentru acești lucrători. Alături de noi, ca Confederație Europeană, am cerut modificări ale directivei care să care să permită acoperirea tuturor categoriilor de lucrători sezonieri este vorba de cei care vin din țări terțe și ca și, în egală măsură și personalul transferat în cadrul unei corporații, dar dorim în continuare o egalitate de drepturi și, de, um, și asta pentru toți lucrătorii care vin din țări terțe în comparație cu lucrătorii din țările europene. La ora actuală nu există nicio obligativitate pentru întreprinderile care se folosesc de lucrători din țări terțe și nu există niciun fel de protecție socială, iar din cauza Um, acestor puncte critice ale directivei, considerăm că trebuie să reamintim faptul că nu putem să acceptăm o legislație care să ducă la o discriminare în ceea ce privește lucrătorii din țări terțe. Deci nu putem să fim de acord nici cu faptul că liberalizarea în ceea ce privește accesul la piață ar, ar putea să se poată, în, să se poată transforma într-un fel de standarde duble, fără controle eficiente și fără sancțiuni eficiente și ele. Trebuie deci să mai discutăm în ceea ce privește fluxul de migrație legală, care uh, situație care nu se poate aplica migrațiilor foarte calificați, trebuie să Uh, soluționăm unele aspecte, nu numai la nivel național, dar și la nivel european. Legislația europeană în ceea ce privește dreptul de cetățenie nu trebuie să se întemeieze pe principiul trebuie să se fondeze pe principiul egalității de tratament, indiferent de țara de origine și de tipul de activitate desfășurată. Iată de ce directiva trebuie să aducă unele modificări și dacă lucrurile nu vor sta așa, noi ne vom opune în continuare del Mulțumesc foarte mult uh, pentru contribuția dumneavoastră, doamnă Messina. Dau acum cuvântul doamnei Helen Hoffman, consilier privind afacerile sociale a Organizației Angajatorilor Europeni din Artizanat, Comerț și IMM. V-aș ruga frumos să respectați timpul alocat pentru a putea să ne respectăm timpul. Vă, rog frumos, aveți cuvântul. Um, mai întâi, uh, numele uh, organizației noastre, aș dori să mulțumesc domnului președinte și domnului Moraes pentru invitația la această audiere. Sunt ultimul vorbitor și vă trece direct la subiect. Organizația noastră salută domeniul de aplicare și obiectivul acestei uh, propuneri care vizează lucrătorii sezonieri pentru a stabili proceduri comune pentru intrarea și reședința resortizanților din state terțe care sunt angajați ca și uh, lucrători sezonieri în um, statele noastre. Majoritatea MM-urilor au probleme în a atrage și a recruta lucrători, inclusiv, inclusiv lucrători uh, sezonieri în multe sectoare. De aceea considerăm că această nouă propunere ne va ajuta să întâlnim mai bine cererea și oferta pe uh, piața muncii și asta credem va contribui la competitivitate și va crea de asemenea niște norme mai uh, transparente. Suntem uh, de acord în legătură cu două domenii principale, definiția lucrătorilor sezonieri și, de asemenea, uh, decizia de a lăsa statelor membre uh, decizia de a um, stabili sectoarele unde e nevoie de lucrători uh, sezonieri. Suntem de acord cu uh, facilitatea reintrării lucrătorilor și cu um, procedura comună de solicitare. Așa, angajatorii și angajații uh, primesc certitudine juridică. De asemenea, angajatorii vor putea beneficia de o forță de muncă care și-a demonstrat uh, competențele uh, și așa s-ar putea permite o continuitate a relației dintre angajator și angajat. Acestea fiind spuse, credem că mai e nevoie de clarificări sau îmbunătățiri în anumite domenii. Credem că această propunere n-ar trebui să fie mai complexă pentru uh, angajatori, uh, gândindu-mă la obligația de a oferi cazare de către angajatori. Evident, suntem de acord cu niște standarde de viață adecvate, cu condiții de cazare adecvate, însă acestea n-ar trebui să cadă în sarcina angajatorilor, pentru că asta ar crește costurile cu forța de muncă și ar uh, reduce, uh, practic, relația, dimensiunea relației dintre angajatori și angajați. Până la urmă, companiile mici sunt cele care angajează într-o măsură mai mare acești lucrători uh, sezonieri. În ceea ce privește durata maximă de ședere, e necesar să existe niște dispoziții mai flexibile. Și aceasta pentru a ne putea, la adapta, uh, ne putea adapta la uh, anumite situații care există deja în statele membre. Sezoanele nu sunt foarte bine stabilite în uh, practică, există mari uh, diferențe în uh, modul de interpretare a sezoanelor în Europa, așadar această perioadă fixă nu este o idee foarte bună. Propunerea prevede faptul că statele membre pot să refuze o solicitare dacă un angajator a fost sancționat pentru o muncă nedeclarată sau pentru angajare ilegală. Considerăm că această măsură n-ar trebui uh, aplicată de la prima încălcare a uh, legii, ci doar în cazuri uh, de încălcare repetată a legilor. Mai mult ar trebui să fie o măsură proporționată în raport cu tipul de infracțiune. În cele din urmă, din perspectiva noastră, noi nu suntem de acord cu posibilitatea de a schimba angajatorul pentru că asta ar putea permite o evitare a normelor în vigoare, dar și pentru că uh, gestionarea și planificarea activităților sezoniere uh, devin uh, mai dificile pentru angajatori. Iar acum un ultim aspect, dați-mi voie să fac comentarii în legătură cu propunerea care vizează transferurile în cadrul aceleiași corporații, chestiune care va fi discutată în această după amiază. Această directivă vizează mai ales marile companii, însă credem că ea ar putea avea un impact potențial negativ asupra IMM-urilor sau meșteșugurilor în anumite sectoare, să spunem construcțiile. Suntem de acord cu domeniul de aplicare și cu scopul acestei propuneri pentru lucrătorii transferați în cadrul aceleiași corporații, însă credem că aici trebuie făcute anumite uh, modificări. Mai întâi eh, trebuie să se restricționeze mai eh, bine categoria eh, specialiștilor în conformitate cu acordul GATS și în conformitate cu o calificare care presupune educație superioară sau cinci ani de experiență. Mai mult, criteriile de admitere ar trebui să devină mai eficiente pentru a evita crearea unor nereguli, precum companiile de tip cutie poștală. Și uh, un ultim aspect, uh, considerăm că condițiile legate de mobilitatea geografică între statele membre ar trebui consolidate pentru a putea asigura o mai bună conformitate cu această propunere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum uh, deschidem uh, discuția și e timpul uh, ca eurodeputații care doresc să intervină să ia cuvântul. După cum uh, s-a uh, spus, uh, transferurile în cadrul aceleași corporații este subiectul pentru după amiază. Așadar, întrebările și comentariile dumneavoastră ar trebui să se axeze pe lucrătorii sezonieri, care este subiectul de discuție în această dimineață. Deschidem discuția cu domnul Busutil. Sunteți primul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților pentru prezentările foarte interesante. Am o întrebare uh, specifică la care doresc un răspuns. Există anumite categorii și aici mă refer la domeniul de aplicare al directivei, deci există niște categorii de lucrători uh, pe care îi, vor, îi voi menționa și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că acestea trebuie acoperite de această directivă. Mă gândesc că aici mai ales la uh, cei care deja locuiesc în mod legal în Uniunea Europeană. Uh, oare aceștia ar trebui acoperiți de această directivă? Uh, mai există o categorie a celor care locuiesc în mod ilegal în Uniunea Europeană. Oare această directivă ar putea să le ofere vreo posibilitate de a-și reglementa uh, situația uh, decât să rămână la negru în european, așa cum se întâmplă acum? Oare experții noștri consideră că aceste uh, două categorii de lucrători ar trebui incluse în domeniul de aplicare al acestei directive? Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Romero Lopez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cât privește uh, dialogul cu uh, actorii sociali, ei bine, Comisia ar fi trebuit să organizeze acest dialog cu privire la această inițiativă. Nu știu dacă este un păcat originar pe care îl putem uh, rezolva acum, câtă vreme deja avem propunerea de directivă. Oare ce poate face Parlamentul în afară să acuze această problemă? Comisia ar trebui să se asigure că această propunere este susținută cât se poate de uh, vast, însă practic avem de-a face cu un uh, fapt împlinit. Parlamentul nu poate decât să uh, deplângă acest lucru și să modifice propunerea în acele locuri unde Comisia nu s-a gândit să includă partenerii sociali. Eu cred că doar atât putem să, să facem. Apoi, um, oare avem două directive sau una, cum e mai bine? Să avem uh, una pentru lucrători din afara Europei, alta pentru lucrătorii din Europa? E bine, e clar că avem de face cu o alternativă aici și Comisia, până la urmă, practic și-a înaintat propria propunere în legătură cu acest uh, subiect. Tot aici aș dori să spun că există până la urmă o problemă de încredere. Avem uh, sindicatele uh, europene vis-a-vis -vis de lucrătorii care vin din afara Uniunii Europene. Aici ar putea să apară probleme din cauza dumpingului, care este o realitate. Vorbim despre forță de muncă ieftină care intră în Europa. Uh, zilele trecute în, în uh, uh terminalul, uh, în terminalele din aeroporturile uh, spaniole există uh, niște ghișee diferite, unul pentru turiști, unul pentru cei care intră în țară pentru activități sezoniere. Așadar, acest aspect a trebuit și el luat în considerare. Avem probleme sociale aici care trebuie abordate chiar și din perspectiva sindicatelor. Nu putem să ne confruntăm cu o situație în care sindicatele acționează doar pentru cetățenii europeni. În acest caz, ce se întâmpla cu cei care vin din afara Uniunii Europene? Cine îi va apăra pe aceștia? Cine le va apăra drepturile? Nu poate fi vorba aici de sindicatele din uh, statele de origine. Deci există aici o problemă a lipsei de încredere care trebuie rezolvată vizavi de sindicate. O altă problemă acum. Dacă dorim ca lucrătorii să fie angajați pe baza unor contracte legale, trebuie să cooperăm cu statele de origine. Acest lucru este de importanță covârșitoare. Trebuie să cooperăm și uh, cu organizațiile uh, din respectivele state. Reprezentanta Comisiei s-a referit la acest subiect mai devreme. În acest moment uh, avem practic un vid aici. Nu dispunem de nimic. Migrația nu poate fi tratată mai prost decât o facem în acest moment în Uniunea Europeană. Aduceți-vă aminte că în anii 70 în Germania a existat uh, o mare dezvoltare din cauza faptului că foarte mulți spanioli au venit să lucreze în Germania din cauza dictaturii din uh, Spania. Guvernul german era un guvern uh, social-democrat și uh, le-a permis acestor uh, lucrători să intre în Germania. Noi nu putem să acceptăm situația de sclavie care există în anumite părți ale Uniunii Europene. Există acorduri bilaterale și cred că în Italia situația ar fi fost diferită dacă ar fi existat acorduri bilaterale. Același lucru este valabil și pentru alte state. Consiliul și Comisia deocamdată oare au analizat cu adevărat problematica temeiul acestei probleme? Eu cred că nu. Mă gândesc că aceste instituții ar trebui să uh, lucreze cu statele de origine, cum o facem și noi. Doamna uh, Argentinei are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Din partea acesta am auzit că lucrătorii ar trebui să fie tratați în mod egal și a făcut referire și la uh, abuzuri uh, pe care le suferă lucrătorii uh, sezonieri. Uh, aș dori să întreb, regulile la ora actuală pentru cei din interiorul Europei sunt atât de slabe sau există mai degrabă o problemă a controlului, la aplicarea regulilor și reglementărilor care există deja. Pentru că eu cred că, până la urmă, dacă uh, cădem de acord asupra unei durate, uh, respectiv a unui timp pe care îl pot petrece lucrătorii sezonieri în Europa, e bine, problema va fi aplicarea. Cum ne putem asigura că persoana respectivă nu rămâne mai mult cum ne asigurăm că persoanele sunt așadar angajate în mod legal și că regulile sunt respectate, astfel încât cei care le încalcă în același timp să fie sancționați. Aș dori să aflu, um, aș dori să aflu și părerea uh, experților și părerea sindicatelor. Pentru că există și acum probleme cu aplicarea regulilor existente. Un lucru însă trebuie subliniat inacțiunea, și cred că domnul Ruderberg uh, va fi de acord cu mine aici, a nu face nimic ar însemna că și în continuare să avem lucrători ilegali și uh, ar însemna ca angajatorii să nu aibă la dispoziție o, uh, o, o soluție legală. Doamna Ernst, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru observațiile critice ale sindicaliștilor, ale reprezentanților sindicatelor uh, din acest panel. Mi se pare dificil să mai impunem noi uh, reglementări uh, lucrătorilor iar o, și este nevoie din acest punct de vedere de o armonizare. Întrebările mele se adresează doamnei Hoffman și am, aș dori să o rog să-mi răspundă la ele. Doamna Hoffman, spuneți că vi se pare în regulă modul în care este definită munca sezonieră. M-ar interesa cum definiți dumneavoastră munca sezonieră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră muncă sezonieră? Cât de departe ați merge uh, în această definiție? mi-ar fi un punct important, acesta ar fi un punct important pentru mine. Apoi, ați spus că uh, angajatorul nu ar trebui să fie cel care se ocupă de cazare. Însă cine s-ar ocupa atunci de asta? Cum vă închipuiți asta? Dacă nu se ocupă angajatorul, atunci cine? Și în al treilea rând, care este poziția dumneavoastră și a organizației dumneavoastră cu privire la uh, plata egală? Vi se pare uh, logic sau nu? Uh, comparat, bineînțeles, cu uh, plata primită de cetățeni ai Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Moraes. Doream numai să adresez o întrebare, mai ales doamnei Messina. Oh, uh, made by Carmen Romero Lopez, which is um, pentru a mă referi și la aspectul menționat de Carmen Romero Lopez, și anume cum am ajuns aici. Am explicat asta la începutul reuniunii. Am ajuns în această situație nu din cauza unei lipse de consultare a partenerilor sociali, ci din cauza naturii migrației legale. Politica de imigrație comună prevăzută în 1999 nu a ajuns uh, să fie pus, să existe timp de 10 ani. Consiliul a în, întârziat orice fel de progres în acest sens. Drept urmare, Consiliul, la fiecare reuniune a sa, a a uh, pus bețe în roate acestui, a, uh, acestui proiect. Ce aș dori să spun colegilor din sindicate este faptul că uh, situația imperfectă în care ne regăsim se datorează acestui fapt. Bineînțeles că eu am uh, susținut ideea uh, de a se aborda întreaga situație, însă suntem în uh, poziția în care dorim să facem ceva în privința exploatării lucrătorilor sezonieri, dar nu vrem să creăm dumping social. Însă, acum am ajuns în situația în care suntem nu din cauza lipsei de consultare, ci din cauza faptului că la nivelul Consiliului s-a creat un haos uh, în ceea ce privește politica de migrație. Iar acum avem diferite inițiative, uh, cardul albastru și alte, alte uh, proiecte. Trebuie să și vedem dacă acestea vor fi aplicate. Aș dori să-i rog pe reprezentanții sindicatelor să răspundă la această întrebare pe care a menționat-o Carmen Romero Lopez. Dacă lucrătorii sezonieri vor avea condiții mai bune, care va fi relația cu, um, uh, cu sindicatele și cu lucrătorii actuali? Care va fi relația și care este relația acum? Pentru că și acești lucrători trebuie să aibă drepturi. Mulțumim, domnule Moraes. Revenim acum la experții noștri. Uh, sugerez ca ei să răspundă pe rând, dar îi rog să fie uh, să se concentreze asupra întrebărilor care li s-au adresat și să uh, fie succinți. Domnule Soriano, aveți cuvântul. miren, ehm, Logicamente, în una... Mulțumesc foarte mult. Într-un discurs, într-un discurs de câteva minute, uh, ar trebui ca CES să-și stabilească principiile, în primul rând. Iar apoi putem să avem uh, o poziție coerentă care să corespundă principiilor și practicilor noastre și așa mai departe. Dar nu avem prea mult timp la dispoziție, trecem direct la chestiunile practice. Nu, haideți să discutăm despre chestiunile și principiile fundamentale și anume. Noi am dori să există o situație la nivel european în care să ne ocupăm de această chestiune a muncii sezoniere pentru toată lumea. Nu este o chestiune care îi vizează doar pe cei din afara Uniunii Europene. Doamna Sargentini, am uh, trăit câtva timp, câțiva ani în țara dumneavoastră și am asistat la foarte multe conflicte de, legate de uh, lucrători uh, sezonieri care lucrau legal în țara dumneavoastră, fiindcă nu existau mecanisme, situația nu era bine reglementată, nu existau me mecanisme care să garanteze drepturile acestor lucrători și deci ca să fie bine rădăcinate în sistemul uh, legal al țării. Trebuie să ne, asigura, să, să ne asigurăm că există și controle pentru asigurarea drepturilor, drepturilor acestor lucrători. În Spania se desfășoară acum negocieri în ceea ce privește munca nedeclarată ca un fenomen general. Iar această chestiune ar trebui să fie discutată și la nivel european, fiindcă avem nevoie instrumente, de instrumente pentru a combate acest fenomen. Uniunea Europeană, statele membre nici nimeni nu vrea să mai dea niciun bănuț din buzunar pentru această activitate. Deci, ce se întâmplă? Avem uh, lucrători care vin din țări terțe aici, în Uniunea Europeană, și nu se bucură de niciun fel de garanție. Nu putem garanta faptul că vor, a, a, vor beneficia de un tratament decent, nici nu mai vorbim despre un tratament egal a, uh, cu, față de ceilalți lucrători. Nu este vorba numai de uh, lucrătorii străini. Noi avem uh, foarte multe filiale cu lucrători străini, ci avem conferințe, noi organizăm conferințe și cu privire la lucrătorii legali, vă invităm la aceste evenimente când vorbim nu, nu doar despre lucrătorii străini, dar și despre lucrătorii fără documente și care sunt uh, lăsați eh, de izbeliște care nu se pot apăra în niciun fel și noi ne ocupăm de astfel de chestiuni. Această directivă, după părerea noastră, ar trebui să fie un element care să se ocupe de aceste aspecte pe care le-am enumerat eu, nu neapărat să se ocupe de migrația ilegală, Fiindcă, iată, există aceste locuri de muncă care sunt um, umplute de aceste persoane. Uh, într-adevăr, dacă există persoane la nivel local care pot ocupa aceste locuri de muncă, ar fi foarte bine, dar uh, iată se pun și alte probleme. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Rudeberg. Mulțumesc, uh, vreau să mă refer la sfera de aplicare, întrebarea domnului Busutil, care uh, ne-a întrebat dacă aici intră și lucrătorii care rezidă într-o țară sau rezidă ilegal într-o țară. În primul rând aș dori să vă spun faptul că directiva nu, uh, nu dă dreptul de, adm- de admitere sau de acordare a um, permisului de ședere, ci există o procedură cu, în acest sens, cu reguli bine încetățenite. Aceasta este abordarea potrivită după noi. Directiva solicită să existe un contact de muncă uh, valabil. Și dacă aplicăm aceste reguli, în ceea ce privește uh, cei care sunt deja rezidenți, legal sau nu, nu se schimbă nimic uh, până în momentul în care statele membre vor fi aplicat această directivă privind lucrătorii sezonieri și, ca să fiu sincer, cei care uh, care rezidă legal vor solicita un nou permis de lucru sezonier și sunt acoperiți, dar cei care rezidă ilegal într-o țară se vor confrunta cu dificultăți în ceea ce privește desfășurarea în astfel de proceduri pentru a căuta un loc de muncă ilegal, la negru. Dar dacă se va aplica legislația națională în astfel de situații, nu avem niciun motiv să excludem uh, de la aplicarea acestei directive lucrătorii ilegali, dar până la urmă statele membre sunt cele care hotărăsc, hotărâsc dacă se va întâmpla acest lucru. Vă mulțumesc, domnule. Uh, doamna Messina are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să abordez uh, mai în profunzime unele aspecte și am încercat să, uh, să grupez astfel răspunsurile la întrebări. Poate că e un pic mai complicat, dar haideți să vedem totuși. În primul rând, în ceea ce privește uh, organizațiile sindicale care protejează lucrătorii în, în zona noastră. Lucrurile sunt foarte clare, nu există nicio, niciun semn de întrebare în ceea ce privește originea uh, lucrătorului, dacă această persoană um, um, apelează la un sindicat, atunci este acoperit, are aceleași drepturi ca și ceilalți lucrători. Deci eu Uh, resping ideea um, uh, sau aceste suspiciuni din partea sindicatelor față de uh, lucrătorii migranți. Toate sindicatele au și o unitate care se, refer, se ocupă de migrație de, lucra, de migrație de muncă. Noi nu suntem o, o companie cu interese financiare, suntem o confederație, lucrurile total diferite și întotdeauna ne-am, uh, ne-am opus într-un fel um, acestui aspect. Bun, asta pe de o parte, foarte important. Apoi, în ceea ce privește um, ce am spus mai devreme, este vorba de lucrătorii care se află deja pe teritoriul unui stat membru, dar care nu sunt în situație de legalitate, uh, Aici există riscul să, există, să existe un conflict cu directiva și um, caracterul său obligatoriu, fiindcă pe, pe piața muncii nu prea există loc de manevră, există contracte pe perioadă determinată, e foarte greu să, să avem o muncă permanentă, iar cei care sunt în mod legal aici, pe teritoriul nostru și care încearcă să se stabilească într-o funcție, într-o slujbă, s-ar putea să se confrunte cu anumite probleme din cauza acestei directive. Și aici vreau să mă refer la ce a spus domnul, domnul Conferati, fiindcă este foarte important să existe o schemă de tranziție care să le permită lucrătorilor care uh, desfășoară deja activitate sezonieră ilegală să-și legalizeze statutul. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește unele aspecte practice, mă bucur uh, faptul, pentru că eu ca sindicalist uh, sunt pragmatică, uh, mi se pare că observ aici o contradicție la nivelul politicii de migrație europene, fiindcă se vorbește despre, circul, despre migrație circulară, uh, despre circularitatea migrației în Europa sau față de țările terțe, iar um, aici trebuie să se stabilească acorduri bilaterale pentru a se recunoaște contribuțiile la pensie sau asigurări sociale pentru acești lucrători, fiindcă altfel lucrătorii care se află în Europa nu vor fi prea dispuși să se întoarcă în țara de origine fără a avea uh, o, o sumă de bani suficientă. Iar uh, unul dintre principiile fundamentale ale legislației europene era ideea că acest lucrător, că lucrătorii migranți se vin în Europa și după aceea se întorc la ei acasă. Dar până la urmă um, Oare putem să hotărâm noi care este calitatea muncii pe care o, o dorim în Uniunea Europeană, fiindcă am, am fi ipocriți. Avem nevoie de oameni care să uh, facă o muncă prost plătită pe care cei de aici nu doresc să o desfășoare și uh, nu dorim să creăm uh, probleme politice la nivelul statelor membre. Eu Mă gândesc aici și la migranții foarte calificați. Să nu mai, ar trebui aici să nu mai existe aceste standarde duble în funcție de nivelul de calificare al muncitorilor. Vă mulțumesc. Um, um, um, Revin acum, spune doamna Hoffman, la întrebările adresate. Aș dori să comentez asupra a două aspecte. Mai întâi, sunt de acord cu ceea ce s-a spus în această dimineață în legătură cu scopul acestei directive, care este să creeze o abordare cuprinzătoare cu privire la migrație. Evident, această abordare trebuie să fie și pragmatică. Trebuie să luăm în considerare diversele uh, preocupări ale actorilor uh, interesați care sunt implicați. Prin urmare, în ceea ce privește problema cazării, suntem de acord cu principiul de a avea condiții de cazare adecvate și așa mai departe, însă acestea nu ar trebui să cadă în sarcina angajatorilor. Nu angajatorii ar trebui să ofere aceste condiții de cazare. Evident, e un subiect care mai poate fi discutat uh, pentru a vedea în ce manieră putem rezolva cel mai bine problema. Apoi, în ceea ce privește uh, nediscriminarea. Evident, uh, subiectul este important și susținem uh, principiile care vizează nediscriminarea și tratamentul uh, egal, așa cum apar ele în propunerea Comisiei Europene. Se înțelege de la sine că lucrătorii venind din afara Uniunii Europene ar trebui să primească anumite drepturi socioeconomice și uh, că n-ar trebui să fie discriminați pe baza naționalității sau pe baza altor uh, factori. Mulțumim pentru că ați fost atât de conciși și încă mai avem uh, o echipă de experți și a trebuit să continuăm imediat cu această secțiune pentru că avem timp doar până la 12 și 30 de minute și vrem să încheiem la timp. Urmează acum uh, ceilalți experți uh, care sunt rugați să vină la uh, prezidiu. Începem imediat după ce mulțumim experților care au luat cuvântul în această a doua sesiune. Bueno, ya a ver si hablamos un poco de política, de Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. as I said, we still have a third panel, a third cum spuneam, uh, avem o a treia secțiune a ședinței de dimineață a atelierului uh, axat pe problema lucrătorilor sezonieri. Aici avem uh, reprezentanța ai organizațiilor internaționale și ai societății civile. Vom beneficia de participarea reprezentanților organizațiilor internaționale și ONG-urilor care se ocupă de lucrătorii migranți. Vom vedea care sunt uh, opiniile lor în legătură cu propunerea Comisiei și în legătură cu uh, documentul de lucru al uh, raportorului. L-am invitat pe domnul Hemingway, care este reprezentant regional al Organizației Internaționale pentru Migrație. Bun venit! Am mai invitat-o și pe am invitat și reprezentanța ai uh, două ONG-uri, uh, Solidar, care este uh, reprezentat de domnul Reuter. Bun venit, domnule, în Parlamentul European și celălalt ONG, PICUM, reprezentat de doamna Levoi. Vă mulțumim că sunteți aici. Sugerez să vă limitați la 5 minute fiecare pentru ca să avem timp pentru discuții și pentru remarcile finale pe care le va face domnul raportor Claude Moraes. Mai întâi uh, va lua cuvântul domnul Bernd Hemingway ca reprezentant uh, al Organizației uh, Internaționale pentru Migrație. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați colegi și participanți. E o onoare să mă aflu astăzi aici și sunt recunoscător Parlamentului European pentru invitația de a lua parte la această audiere. Mă bucur uh, mai ales că pot să împărtășesc cu dumneavoastră uh, opiniile Organizației Internaționale pentru Migrație în legătură cu această propunere a directivei pentru uh, lucrători sezonieri. Organizația noastră susține propunerea Comisiei Europene cu privire la consensul general care trebuie atins pentru a îmbunătăți reglementările care vizează piața muncii migra- și migrația considerăm că putem transmite un uh, mesaj pozitiv uh, migranților pe care ar trebui să îi uh, atragem. Consiliul European, în concluziile sale din decembrie 2010, a solicitat o politică pentru piața muncii mai proactivă. S-a, subliniat și problema demografică structurală a Uniunii Europene, ori aceasta nu e ceva care ține doar de viitorul îndepărtat, ci e ceva ce putem remarca acest lucru uh, gândindu-ne la generațiile născute în 56 și 66 care acum ajung la pensie. În această lumină, concluziile acestea au uh, încurajat statele membre să adopte o abordare mai sistematică pentru a identifica uh, lucrătorii calificați, mai puțin calificați sau necalificați, pentru nevoi pe termen scurt, mediu și lung. Trebuie demonstrat uh, faptul că uh, există uh, un proces de admitere complex și scump care adesea împing lucrătorii și angajatorii spre um, forța de muncă ilegală. Trebuie subliniat faptul că recrutarea lucrătorilor are anumite lipsuri. Trebuie să se ajungă la un acord între 27 de state membre în ceea ce privește standardele comune cu privire la imigrație și mai ales în ceea ce privește intrarea și reședința acestor uh, lucrători uh, migranți și acesta rămâne un obiectiv ambițios, dar crucial pentru Uniunea Europeană. În acest context, uh, directiva privind lucrătorii sezonieri dorește să stabilească o procedură comună și drepturi comune pentru lucrătorii sezonieri care lucrează în statele membre. O abordare cuprinzătoare pentru toate categoriile de migranți, așa cum s-a propus anterior de către Comisia Europeană uh, ar fi preferabilă pentru că uh, ar putea să uh, vizeze diferite categorii. Cu toate acestea, organizația noastră susține această directivă pentru că ea are scopul de a crea niște proceduri de migrație mai flexibile. Uh, organizația noastră a um, făcut studii în ceea ce privește lucrătorii um, slab calificați în Uniunea Europeană și acestea indică faptul că economiile europene au în continuare nevoie de lucrători uh, străini, chiar și uh, lucrători cu o calificare redusă, pentru locuri de muncă care au devenit neatractive pentru populația locală. Eșecul de a recunoaște aceste nevoi pe piața muncii există la toate nivelurile și uh, Uh, până la urmă, există probleme în a înțelege nevoile de recrutare de lucrători din uh, statele terțe și asta ar putea crea fluxuri migratorii neregulate și uh, probleme privind ocuparea cu consecințe negative asupra politicilor fiscale, să spunem. Trebuie să existe slujbe care să se potrivească cu calificările lucrătorilor migranți uh, la nivel european și la nivel național. Directiva propusă recunoaște nevoia structurală uh, pentru muncă sezonieră în economiile europene și uh, creează statutul legal al lucrătorilor sezonieri. Acest lucru este de importanță deosebită pentru că lucrătorii sezonieri sunt una dintre categoriile cele mai vulnerabile de pe piața muncii europeană. Legile naționale adesea sunt uh, netransparente, uh, permit uh, nereguli și contribuie adesea la creșterea vulnerabilității lucrătorilor migranți. Migranții temporari și sezonieri, mai ales, adesea depind de angajator și nu se află în situația în care își pot proteja drepturile umane și drepturile de muncă. Se acordă permise de lucru până la urmă angajatorilor, nu lucrătorilor din state terțe. Se creează posibilitatea posibilitatea ca lucrătorii să schimbe uh, angajatorul uh, așa cum se propune în uh, directivă și asta scade riscul de abuz și exploatare și în același timp permite reglementarea migrației circulare. După cum știm, sunt anumite clauze de salvgardare incluse în această directivă pentru ca angajatorii să asigure condiții de cazare adecvate pentru acești lucrători și pentru a putea soluționa plângerile acestora. Caracteristica migrației care poate fi susținută prin uh, măsuri legale administrative uh, și prin programe de migrație circulară uh, stimulează beneficiile pentru statele gazdă și statele de destinație, precum și condițiile lucrătorilor. În ceea ce privește mișcarea calificărilor, ei bine, Aici putem vorbi despre împărtășirea unor idei cu privire la circulația acestor calificări. Migranții ar avea posibilitatea să reintre în Uniunea Europeană ca lucrători sezorieri eh, și astfel eh, rezolvăm problema prin care migranții adesea nu eh, urmează solicitările pieței muncii atunci când își părăsesc țara de destinație. Adesea sunt cazuri în care migranții ilegali se tem să-și piardă drepturile de reședință și nu pot să se reîntoarcă. Trebuie să se garanteze însă aspectul temporar al acestei uh, scheme, un proces uh, transparent care să respecte drepturile umane și uh, de muncă ale lucrătorilor trebuie să fie pus la punct. De la bun început, migranții trebuie să fie asistați și trebuie ca așteptările lor să fie realiste. În acest context, capacitatea instituțională adecvată și coordonarea interministerială, precum și cooperarea interguvernamentală, sunt aspecte de dorit. Tot aici aș dori să subliniez rolul important uh, al serviciilor uh, publice de ocupare și uh, a capacității pe care trebuie să aibă aceste servicii, precum și rolul serviciilor private de recrutare, atât în țara de origine cât și în cea de destinație. Aș dori să mai subliniez uh, controlele regulate ale autorităților competente, care sunt și ele importante pentru a preveni abuzul uh, regulilor uh, de către agențiile de recrutare sau de către angajatori înșiși. Aș dori să conchid spunând că această uh, propunere este o contribuție pozitivă cu privire la uh, achiul existent uh, în ceea ce privește migrația legală. Se stabilesc proceduri de admisie flexibile și line și se asigură un statut juridic pentru lucrătorii sezonieri, mare se reduce uh, vulnerabilitatea acestor lucrători. Mulțumim, uh, domnule. Acum uh, are cuvântul domnul Reuter, secretar general al Solidar. Vă rugăm să respectați timpul alocat. <laughs> Bun, deci voi putea fi eu cel care trage concluziile. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Voi încerca să nu repet ceea ce au spus antev antevorbitorii mei. Am uh, lucrat împreună cu o coaliție a ONG-urile, ONG-urilor. Uh, aveți un document uh, afară, nu îl voi citi eu. Dar trebuie să știți că societatea civilă se, este implicată aici. Lucrăm în mod complementar cu sindicatele. Particularitatea ONG-urilor sociale este faptul că lucrăm cu grupuri vulnerabile nu-mi place neapărat termenul, dar grupurile vulnerabile sunt cei care nu sunt acoperiți de toate celelalte sisteme. Nu au so uh, securitate so socială, nu au sindicat. Nu uh, vreau să vorbesc despre imigranți ilegali, pentru că ei nu sunt ilegali, ci sunt uh, cu situație neregularizată. Când vorbim despre uh, lucrători sezonieri, uh, e bine, acesta este prin definiție uh, grup, un grup uh, vulnerabil. De aceea nu pot decât să salut uh, propunerea și munca făcută de domnul Moraes și de Sergio Coferati. Trebuie să ne fie foarte clar despre ce este vorba. Nu este vorba de reglementarea fluxurilor migratorii, pentru că ele există. Și există multe reglementări uh, pentru uh, soluționarea acest um, fluxurilor migratorii. Dar aici este vorba de traducerea unor bune principii într-o bună practică. De ce salutăm această propunere? Pentru că este un mod de a uh, proteja oamenii care sunt aici și vor fi în continuare aici. Nu se va putea construi un mare zid în jurul Europei. Oamenii vor veni în continuare pentru că sunt foarte mulți factori care îi atrag și foarte mulți factori care îi împing să plece de la ei de acasă. Practic, noi nu putem decât să alegem între a spune noi nu vă vrem sau vom avea grijă de voi. Și vedem de cele mai multe ori ce se întâmplă când uh, nu avem grijă de cei care vin. Vedem grupurile um, ce pățesc, dar vedem și la nivel politic ce se întâmplă. Să vedem exemplul Finlandei. Pentru partidele de extremă dreapta profită de pe uh, urma faptului că anumite grupuri nu au o situație reglementată. Așadar, despre ce este vorba? Am spune că este nevoie de această directivă și de uh, o clarificare strictă a uh, cine este partea protejată și uh, care sunt implicațiile pentru piața forțelor de muncă. S-a petrecut uh, foarte mult timp asupra condițiilor de uh, admisie. Îmi cer scuze, vorbesc atât de repede, am foarte multă energie chiar și la această oră. Așadar, în ceea ce privește condițiile de admisie, Întrebarea este cine se va ocupa de asta și responsabili uh, de asta vor fi cei care solicită ca acești oameni să vină. Trebuie de asemenea clarificat cine oferă informația. Sindicatele au spus că și sindicatele ar trebui să ofere informație uh, și alte autorități ar trebui să ofere informații înainte ca acești oameni să vină în Uniunea Europeană. Deci asta se pune întrebarea, ce fel de informații le vom oferi, ce fel de tratament și ce fel de asistență. Întrebarea principală, așadar, cine este responsabil? În primul rând este nevoie de un contract de muncă, de un contract de muncă obișnuit, ca să se evite uh, dumpingul. Deci singurele contracte valabile sunt cele care respectă reglementările uh, țării respective și care sunt acceptate de către ambele părți semnatare. Apoi trebuie să se clarifice și rolul intermediarilor, pentru că există uh, o piață gri, să spunem așa, um, care de multe ori duce la exploatare și la o economie informală. Și aceste lucruri trebuie evitate. Apoi se pune problema tratamentului egal. Am auzit poziția sindicatelor și poziția angajatorilor. Eu cred că tratamentul egal nu începe numai cu situația la locul de muncă, ci este vorba de ființe umane care intră pe teritoriul Uniunii Europene și care au drepturi, drepturi Uh, fundamentale, dar și alte drepturi și au nevoie de acces la anumite sisteme de protecție socială. Nu putem să spunem sunteți aici, dar nu, nu ne îngrijim de voi. Sunt ființe sociale și ființe umane și trebuie să ne ocupăm de ei de ele pentru că avem o responsabilitate socială. Deci avem nevoie de muncă decentă, de uh, sisteme de protecție socială și trebuie să ne fie foarte clar că ceea ce încercăm să facem este să abordăm un aspect al migrației, nu migrația în general. Munca sezonieră este un uh, fenomen specific, dar este o realitate uh, specifică, iar pentru asta este nevoie de uh, răspunsuri specifice. Mulțumesc, sunt convins că următorul vorbitor va, va completa cele spuse de mine. Vă mulțumim, domnule Reuter, pentru că ați Uh, menționat o serie de puncte cheie, uh, ați uh, menționat unele argumente esențiale și ați făcut-o în mod foarte rapid, după cum au putut observa și interpreții, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul doamnei Michel Levoi, director al Platformei de Cooperare Internațională pentru Migranții fără documente legale. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, și pentru că ați uh, invitat ONG-urile în această dezbatere. Avem o declarație ONG semnată de, trei, de peste 10 rețele europene care se ocupă de chestiuni sociale privire la migranți, uh, pe care o veți primi mai târziu, fiindcă n-am avut destule exemplare. S-a spus de câteva, în repetate rânduri în această dimineață, că este una dintre primele mm, prilejuri la nivel european de a dezbatere o legislație cu privire la migranții europeni cu calificări reduse. Această discuție este foarte importantă și principiul tratamentului egal trebuie să fie susținut. Noi am făcut uh, unele propuneri de îmbunătățire a acestei directive în documentul despre care v-am vorbit, iar una dintre aceste propuneri se referă la sprijinirea drepturilor uh, Uh, lucrătorilor uh, salariaților cu uh, salarizare redusă și să nu se facă o, o diferență între lucrătorii înalt calificați și aceștia. Situația actuală este vagă și ar putea să ducă la exploatarea um, mâinii de lucru și la um, dumpingul social. Ar trebui să existe condițiile necesare pentru accesul uh, Uh, lucrătorilor sezonieri la um, tratament egal și la căi de, at- și la căi de atac specifice. În ceea ce privește sfera de aplicare, am discutat uh, în nenumărate rânduri despre cine este acoperit de această directivă. În forma actuală, este vorba doar de lucrători din țări terțe care vin din afara Uniunii Europene, iar uh, s-a făcut referire aici și la includerea în sfera de aplicare a directivei a uh, uh, resortisanților din, ter- din țări terțe care sunt deja aici în Uniunea Europeană. Dorim în egală măsură să se aducă în discuție și situația în uh, acest sector la ora actuală. S-a vorbit în enumărate rânduri despre acest lucru. La ora actuală avem foarte mulți uh, lucrători fără documente legale care lucrează în condiții precare și nu este nicio garanție că directiva în forma sa actuală uh, va oferi o direcție de legalizare a acestor uh, migranți și nu există nicio garanție că după perioada de șase luni acești migranți se vor întoarce în țara lor de bașine, dacă există nevoie în continuare în Uniunea Europeană pentru munca lor. Deci uh, nu există opțiunea schimbării statutului și nu există riscul de a crea o situație în care există mai multe, mai mulți migranți nereglementați din cauza aceasta. Trebuie să ne gândim și la constatările um, proiectului clandestin de la DG Cercetare, un uh, proiect foarte important al Comisiei, iar acolo se spunea că în ciuda intențiilor politice de a reduce migrația ilegală, legislația europeană uh, face exact uh, inversul. Deci există o discrepanță între obiective și rezultate la nivelul politicilor majoritatea migranților care ar putea să vină în Europa în conformitate cu această directivă sau în general um, nu ar, trebui, nu ar uh, dori să facă acest lucru în mod ilegal. Deci trebuie să existe uh, formule speciale pentru posibilitatea de a avea această legalitate. Avem nevoie și un, de, un, um, de o perioadă de tranziție pentru cei fără documente care lucrează deja în Uniunea Europeană și uh, care ar trebui să fie luați în considerare de această directivă sau de alte mecanisme. La fel de importante sunt sancțiunile. S-a vorbit despre ele în această dimineață. Directiva prevede sancțiuni, dar ar trebui să existe și un mecanism de reclamații pentru ca lucrătorii care sunt supuși la abuzuri să poată face recurs, să poată recurge la acesta. Trebuie să ne gândim și la discuția privind directiva cu privire la sancțiunile uh, angajatorilor Doamna Romero Lopez s-a făcut referire la acest lucru, la un sistem de monitorizare cu privire la sancțiuni în general, atât pentru această directivă cât și pentru cealaltă uh, directivă, fiindcă la ora actuală există multe probleme în ceea ce privește sancțiunile, fiindcă cel mai adesea lucrătorul este sancționat și nu angajatorul. Această discuție este una amplă și trebuie abordată din nou. Măsurile de integrare și dreptul la familie, această directivă um, prevede faptul că lucrătorul va veni în Europa pe o anumită perioadă de timp, într-o perioadă de trei ani și va petrece un anumit timp în Uniunea Europeană și nu există măsuri de, în ceea ce privește reîntregirea familiei și aici se încalcă agenda de integrare a Uniunii Europene. Am dorit să reiterăm uh, ceea ce s-a spus în aceste discuții. Am dorit să fie percepuți lucrătorii ca oameni și nu ca factori de producție. Iar aici intră în discuție retrăgirea familiei, precum și uh, statutul uh, care ar trebui să fie schimbat către unul permanent. Ar trebui să discutăm, s-a discutat deja și despre cazare destul de mult. Cu toții știm că Aici se, se săvârșesc abuzuri în ceea ce privește locuințele oferite lucrătorilor sezonieri în Uniunea Europeană. Referirea la obligativitatea angajatorului de a oferi cazare ar trebui să fie inclus, într-adevăr, dar uh, lucrătorul ar trebui să aibă de ales dacă acceptă sau dacă refuză această locuință. Ar trebui să existe și un raport între salariu și chirie iar, în cele din urmă, definiția cazării ar trebui să fie sporită, ținând cont de standardele internaționale, uh, de pildă cele din Convenția Internațională privind drepturile sociale și de lucru. Aceste standarde există, nu vreau să vă uh, obosesc totuși acum cu definiția. Mulțumesc, doamna Levoi. Avem acum uh, timp pentru dezbatere. Doamna Romero Lopez mi-a semnalat că dorește să ia cuvântul mai dorește cineva, dacă mai dorește cineva să, uh, să ia cuvântul, vă rog să faceți un semn, doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat prezentarea colegului nostru de la uh, Solidar. Și în legătură cu aceste puncte, aș dori să spun că noi analizăm uh, migrația sezonieră în Europa într-o anumită manieră. Spunem că acești uh, migranți uh, sezonieri ar putea să rămână aici. Aceasta este atitudinea. Evident, trebuie să ne reamintim că există o discrepanță între statele din Uniunea Europeană și statele de origine, mai ales statele din nordul Africii sau state chiar mai îndepărtate avem uh, o discrepanță a salariilor uh, între aceste regiuni și Uniunea Europeană și dacă există această discrepanță, putem înțelege de ce lucrătorii sezonieri doresc să rămână aici, pentru că, evident, uh, speranțele lor de viață devin cu totul altele odată ce ajung aici. Acestea fiind spuse, trebuie să fim foarte atenți cu această idee, pentru că totul depinde și de vârsta acestor lucrători. Lucrătorii sezonieri eh, vin în statele noastre și în același timp eh, acasă, în țările din Africa, eh, viața se îmbunătățește și trebuie să existe cooperare între noi și ei. Dacă aceste state într-adevăr se dezvoltă și dacă noi putem să ajutăm la asta, atunci acest aspect este pozitiv. S-a vorbit despre migrație circulară. Din nou vorbesc despre portabilitatea drepturilor acestor uh, uh, lucrători. Cred că aceste sisteme ar putea fi fezabile, ținând cont de faptul că uh, perioada în care acești lucrători activează în statele noastre nu ar trebui să fie prea lungă. În Germania sau în alte state s-ar putea stabili uh, niște uh, sisteme pentru a avea uh, muncă pe termen scurt. Acesta este un scenariu. În același lucru este valabil și pentru lucrătorii care vin de foarte departe, care traversează o distanță foarte lungă pentru a ajunge să lucreze aici. Totul depinde așadar de circumstanțe și de condiții. După cum vedeți, subiectul însă este unul foarte complex. Trebuie să îl studiem uh, îndeaproape, în detaliu. Trebuie să înțelegem exact care este natura uh, și caracterul uh, sezonier, ce se întâmplă în statele de origine a acestor lucrători. Nimeni nu dorește să locuiască, să trăiască în acele state, de aceea oamenii vin la noi. Haideți să ne gândim puțin uh, la emigranții spanioli uh, care au plecat din țară și apoi s-au întors. S-au întors când au uh, atins o anumită vârstă spre pensie și s-au întors pentru că condițiile s-au îmbunătățit. Dacă s-ar fi îmbunătățit mai devreme, ar fi făcut-o și ei mai devreme. În ceea ce privește um, regimul tranzitoriu, uh, când se trece de la ilegalitate la legalitate. Eu cred că asta se poate face dacă cooperăm cu statele de origine, dacă avem uh, uh, organizații active în statele de origine. Trebuie să găsim cea mai bună formulă. Un contract de muncă ar trebui să fie un contract care să poată să fie reînnoit în țara de origine. Așa am putea să gestionăm mai bine fluxurile migratorii. Trebuie să gândim uh, dincolo de uh, aspectele care am fost obișnuiți să ne gândim. Soluții există. Uh, Oare putem să ajutăm statele acestea? Domnul Protasevici dorește și el să intervină. Mai sunt și alți uh, intervenienți? Uh, da. Acum însă domnul Protasevici. Voi vorbi poloneză, dacă îmi permiteți. I mean, okay, maybe in English. Because um, thank you very much for your contributions and uh, they were Vă mulțumesc pentru contribuții, au fost foarte uh, interesante și au uh, fost de ajutor pentru um, discuția noastră cu privire la politicile viitoare ale Uniunii Europene uh, referitoare la migrație. Acum câteva săptămâni am uh, votat raportul doamnei Provera la Strasbourg uh, cu privire la politica externă a Uniunii Europene ca factor de influențare a migrației. Pentru mine e evident faptul că Uniunea Europeană ar trebui uh, să aibă o politică coerentă privind migrația, pentru că vom avea nevoie de oameni care să vină să lucreze la noi. Pe de altă parte, însă, trebuie să împiedicăm uh, anumiți oameni să ajungă în Europa uh, în condiții ilegale. Și aceasta este întrebarea pe care aș dori să-i adresez domnului Reuter. Nu am înțeles exact uh, ce spuneați când făceați o diferențiere între uh, ilegal și neregulat. Care e diferența? Uh, dacă acești uh, migranți vin din diverse motive și sunt uh, atrași uh, de uh, faptul că uh, aici nu există războaie sau sunt uh, plecați din, din țara lor pentru alte motive și caută un loc de muncă în Europa sau o viață mai bună aici, e bine, dacă nu intră sub incidența uh, politicilor Uniunii Europene, dacă nu sunt invitați uh, să ocupe un loc uh, de muncă sezonier sau pe termen lung, atunci ce se întâmplă cu aceste persoane? De ce credeți că ar trebui să fie numiți migranți nereg nereglementați decât migranți ilegali? Pentru că până la urmă sunt migranți ilegali. Mrs. Iotova. Doamna Iotova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba mea maternă. Am o întrebare concretă. Permiteți-mi însă, în primul rând, să mulțumesc vorbitorilor și antevorbitorilor mei. Ați menționat faptul că propunerea comisiei nu este suficientă, că avem nevoie de o nouă reglementare care să uh, stabilească reguli clare pentru lucrătorii sezonieri, atât pentru cei din interiorul Uniunii Europene, cât și pentru cei din state terțe. De multe ori s-a făcut referire la situația lucrătorilor sezonieri polonezi. Credeți că acest nou act normativ trebuie să fie complementar uh, față de uh, directiva cu privire la Uh, detașarea lucrătorilor, credeți că uh, Comisia ar trebui să vină cu o nouă propunere care să, pro care să vină cu un cadru general atât pentru uh, cetățenii ale Uniunii Europene cât și pentru cetățenii state, state terțe? Mai dorește cineva să intervină înainte să uh, intervine raportorul, nu atunci voi da cuvântul experților pentru a răspunde la întrebările care li s-au adresat. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Cred că vom avea nevoie de soluții originale aici. Din, punct de vedere, din punctul meu de vedere, directiva pentru lucrătorii sezonieri dorește să facă imigrația ilegală mai complicată și migrația legală mai ușoară. Este important așadar să găsim o legislație care să fie pur și simplu mai atrăgătoare, astfel încât să fie aleasă uh, și utilizată pentru cei care doresc să lucreze uh, sezon, uh, să lucreze ca lucrători sezonieri. De multe ori când suntem întrebați cu privire la politica de repatriere, um, se discută într-un um, cadru ce se re... de gen um, aplicarea legii, respectiv uh, repatriere, expulzare și așa mai departe, însă trebuie să ne uh, gândim și la aspectul economic. Cum putem să încurajăm pe oameni să se întoarcă? Cum pot ei să trimită bani acasă? Cum putem să ne asigurăm că ei pot să trimită acasă banii pe care vor să-i trimită acasă? Cum putem să ne asigurăm că ei știu și sunt convinși că pot să revină în Uniunea Europeană anul viitor? Sunt lucruri care au fost încercate în alte țări din lume uh, de exemplu, Guatemala și Canada. Uh, cei din Guatemala au rămas în Canada pentru că în momentul în care uh, ai rămas prea mult față de cât îți permitea viza, uh, devine mult prea scump să mai pleci și în plus oamenii nu știau dacă vor putea să revină, deci au rămas acolo. Așadar nu pot decât să uh, încurajez cooperarea între uh, statele de origine și cele de uh, destinație. De asemenea, trebuie să existe o cooperare și în ceea ce privește drepturile sociale ale migranților. Uh, trebuie să ne asigurăm că migranții pot să ia cu ei acasă, să spunem așa, drepturile lor uh, sociale. Atât aveam de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Reuter. Da, nu voi repeta ceea ce a spus domnul Hemingway, însă pentru a reveni la problema migrației circulare și a factorilor care atrag oamenii și care îi fac să plece. Bineînțeles, obiectivul nu este acela de a Uh, face în așa fel încât tot să rămână. Există foarte multe motive, uh, cultu- identitatea culturală, originea cuiva, familia și așa mai departe, uh, însă alegerea trebuie să rămână la latitudinea oamenilor. Nu cred că este o chestiune de gestiune aici. Probabil asta este problema acestei audieri. Discutăm numai uh, despre o mică uh, bucată din fenomenul general. După cum spunea doamna uh, Romero Lopez, fenomenul uh, general trebuie luat în considerare. Problema nu este cum să controlezi. Problema este cum, să invest, cum va reuși Uniunea Europeană să investească în Africa de Nord și să facă propuneri astfel încât acolo să uh, se creeze o mișcare durabilă și o creștere uh, și o economie durabilă uh, Uh, care să permită viața oamenilor acolo. Multe ONG-uri din Spania și din alte state europene vom merge în Africa de Nord pentru a vedea ce se poate face. Și dacă se poate face ceva, lucru care nu este dezbătut acum, dar care ne interesează foarte mult pe noi, e bine, dacă se poate face ceva, trebuie să înțelegem că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să luăm modelul european, și anume o, uh, un uh, sistem de protecție globală și o um, impozitare de 5% ar putea uh, permite acest lucru. Acest sistem va fi subiectul unei mese rotunde la 12 jumătate. Așadar, totul se rezumă la exemplul pe care îl putem da. Apoi, contractele de muncă atipice pentru mine sunt foarte importante, pentru că Ceea ce vedem în Uniunea Europeană este o creștere a acestui tip de muncă, tati, uh, muncă atipică. Am întrebat Eurosa dacă există statistici. Nu există astfel de statistici cu privire la aceste tipuri de contracte. Singure date, uh, singurele date pe care le cunosc uh, sunt cele din Germania în care Federația din Industria Metalului a publicat astfel de statistici. 45% din locurile de muncă create uh, de curând în Germania sunt prin agenții temporare, de muncă temporară. 41% sunt contracte uh, pe durată determinată și numai 15% sunt contracte tipice de muncă. Deci dacă um, sez luc lucrătorii sezonieri sunt exploatați pentru a crește numărul acestor contracte uh, atipice, uh, nu este o soluție. În ceea ce privește migranții ilegal sau cu situație nereglementată. Voi încerca să fiu calm, dar nu este o problemă numai de... Um, este o, pro o problemă de limbaj, dar care merge dincolo de asta. Imigranții ilegali sunt supuși unei discriminări, unei stigmatizări, unei excluziuni. Sunt oameni care sunt aici și pentru a combate discriminarea ă, noi vorbim despre ă, migranți cu situație ă, neregularizată, deci nu despre migranți ilegali. Vă mulțumesc, doamna Livoi. În ceea ce privește regimul de tranziție despre care vorbea doamna Romero Lopez și discuțiile cu țările de origine, este foarte important să plasăm această discuție la nivel european în cadrul discuțiilor uh, internaționale cu privire la migrație și mai ales în ceea ce privește migrația nereglementară. Uh, Comitetul ONU privind migrația, care aplică Convenția privind drepturile migranților, va avea o zi dedicată acestui subiect în septembrie, care este deschisă membrilor uh, ONU, inclusiv Uniunii Europene, și sperăm că la această discuție că va avea loc um, o dezbatere informată cu uh, statele de origine și de destinație și um, se va discuta situația migranților, mai ales a celor vulnerabili din cauza statutului lor. Este foarte important să ținem cont și de discuțiile de la Comisia Europeană, precum și mecanismul de politică cu privire la migrație și dezvoltare, mecanismul revizuit, trebuie să, să situăm și pe acesta în context, și cu privire la folosirea termenului ilegal versus nereglementat. Vă reamintesc că Parlamentul a publicat acum doi ani o recomandare prin care se spunea să nu se folosească termenul ilegal din cauza uh, incriminării, dar și în momentul în care vorbim despre drepturile fundamentale aplicabile uh, migranților, aici se încalcă toată, se, s-ar încălca această noțiune, nu poți să fii ilegal și să ai drepturi fundamentale, fiindcă statutul este unul administrativ, iată unde intră uh, propunerea termenului nereglementat. Este important să clarificăm de ce unii oameni nu au documente sau de ce sunt într-o situație nereglament, nereglamentară. neregulamentară. Uneori eh, s-ar putea să eh, fie solicitanți de azil, eh, cărora le-a fost respinsă cererea sau nu le-a fost acceptată, încă deși sunt în suspensie într-un fel și adesea desfășoară activități sezoniere. Adesea acest, aceste caracter neregulamentat este cauzat de faptul că mm, contractul de muncă sezonier nu a fost reînnoit. Iar acest lucru va fi discutat uh, în uh, viitorul raport al um, Agenției privind drepturile fundamentale, care va fi publicat uh, în această toamnă și va avea loc o conferință importantă în luna decembrie. Și așa cum s-a mai spus, uh, migrația este, ar trebui să fie o alegere și nu o necesitate, nu o nevoie. Ar trebui să permitem migranților să aibă condiții de a alege să migreze sau nu și dacă vor face acest lucru să uh, li se garanteze tratamentul egal. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Levoi. Contribuțiile dumneavoastră, răspunsurile dumneavoastră au fost foarte clare și acum uh, dăm cuvântul domnului raportor Claude Moraes pentru concluzii. Domnule președinte, uh, eu propun să vorbesc uh, foarte succint acum și să-mi împart timpul cu domnul Coferati, care este coraportor, chiar dacă este vorba despre o audiere libe. Poate că domnia sa dorește să spună câte ceva pe, scu- pe scurt acum la sfârșit. Aș dori să-i mulțumesc pentru contribuția sa de astăzi, fiindcă amândoi, pe amândoi ne așteaptă o treabă foarte grea. Am participat la foarte multe audieri, iar aceasta, după mine, a avut mult mai multe sugestii concrete în ceea ce privește îmbunătățirile care trebuie aduse decât uh, altele. Deci, Sergio și cu mine uh, vom avea mult de lucru în următoarele săptămâni. Vreau să Uh, mulțumesc și celor care ne vor ajuta să redactăm acest document. E foarte bine să le mulțumim celor care ne vor ajuta uh, și uh, iată, asta și fac. Câteva remarce pe scurt. În primul rând, E drept că um, nu mă așteptam ca acest uh, subiect să fie înțeles atât de bine pe cum a fost. Ne dăm seama cum a avut loc această abordare sectorială și faptul că lucrătorii sezonieri, precum și primele legislații cu privire la uh, Uh, lucrătorii cu calificări reduse s-au întâmplat în mod ciudat din cauza Consiliului, din cauza modului în care uh, au fost create, a fost creată politica de migrație europeană, uh, lipsă de coerență în acest fel. Iată de ce mă bucur foarte mult că s-a înțeles faptul că ne aflăm într-o poziție în care nu, nu ne doream, ar fi trebuit să avem un permis unic care să cuprindă toți Uh, lucrătorii și uh, atunci ne-am fi ocupat de tratamentul legal. Dar, din păcate, lucrurile nu stau așa. Însă, ne confruntăm cu o situație în care putem să creăm niște, niște căi legale de a garanta tratamentul decent, de a exista tratament egal într-o mare măsură și uh, domnul Coferati aici și doamna Carmen Romero Lopez sunt doi dintre cei mulți membri care s-au care au, uh, au descris exact ce înseamnă uh, lucrul sezonier uh, în realitate și nu doar teoretic. Câteva aspecte în legătură cu ultimii oratori. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră pe care o vom, o vom analiza cu mare atenție, precum și contribuția dumneavoastră scrisă eu am lucrat și la ONG-uri și întotdeauna trebuia să uh, vorbesc rapid cu multă lume, mai ales la ONG-uri, deci vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră în special. Vă mulțumesc pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o, care se va oglindi în raport. Deocamdată este doar un document de lucru, deci raportul urmează să fie întocmit. Partenerii sociali, ne-am întâlnit de multe ori cu dumneavoastră și uh, organizațiilor de afaceri și uh, Uh, celor sindicale, vreau să vă spun că ne vom întâlni cu dumneavoastră, cu fiecare dintre dumneavoastră, uh, până la finalizarea raportului. Poziția partenerilor sociale a fost, a reieșit foarte clar astăzi și vom continua discuția care a început odată cu um, cardul albastru și cu permisul unic. Am continuat această discuție. Nu o să intru acum în toate aceste discuții, dar vreau să vă spun că luăm în serios poziția partenerilor sociale, într-adevăr, mai ales articolul 16 și tratamentul egal, e vorba aici de tratamentul egal. Și uh, vreau să le spun membrilor care au rămas alături de noi până la sfârșit că le mulțumesc pentru contribuțiile lor foarte bune. Această legislație nu se îmbină foarte bine cu noțiunile preconcepute a acțiunilor pe care ar trebui să le luăm. Este un domeniu nou Um, munca cu calificări reduse, munca sezonieră este un domeniu nou, iată de ce lucrurile nu sunt ușoare. E, e mai greu decât la nivel ideologic. Avem acum o situație concretă cu care ne confruntăm și sper că um, până la urmă să ocrotim lucrătorii sezonieri, să existe tratament egal și să avem o poziție mai bună decât în trecut și să nu răutățim lucrurile prin această propunere. Noi dorim să protejăm lucrătorii vulnerabili, dorim să înțelegem realitatea de la fața locului. Avem deja lucrători sezonieri în Uniunea Europeană. Uh, sunt în mai multe forme, să zicem așa. Deci avem o datorie față de ei, dar în termeni mai largi avem o datorie și la nivel social și economic față de Uniunea Europeană, deci trebuie să își vom lua cont de toate contribuțiile făcute astăzi, vom ține cont uh, amănunțit de ele și sper că atunci când veți citi raportul final veți regăsi oglindite unei dintre elementele discuției de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Am făcut o treabă bună în această dimineață, am avut o discuție foarte rodnică. Uh, cu toții ne-am uh, îmbogățit cunoștințele uh, în legătură cu acest dosar, lucrătorii sezonieri, dar mai avem cale lungă de bătut în această după masă. Iar înainte de a încheia ședința noastră din această dimineață, uh, ne vom reîntâlni nu ca de obicei la 3, ci la 2, la ora 2 în această după masă, deci la 2 la 5 se va derula a doua parte a întâlnirii noastre. Nu știu dacă veți putea lua un prânz prea copios, poate veți avea timp doar de un sandwich și dau acum cuvântul raportorului de la ocupare, domnul Coferati, pentru a conchide lucrările noastre de astăzi. Aș dori să mulțumesc și eu pentru intervențiile de astăzi, contribuțiile la discuția de astăzi au fost foarte importante. Am adunat foarte multe materiale și ar trebui să uh, facem în așa fel încât să le folosim cât mai bine. De-a lungul discuției s-a subliniat de mai multe ori cât de complex este acest subiect pe care uh, trebuie să îl abordăm. Ceea ce este în spatele acestui subiect, fluxurile migratorii, sunt, uh, pe, uh, sunt permanente. Bineînțeles că avem de-a face și cu situații uh, de urgență, cum este cea de acum în spațiul mediteranean. Însă, dacă găsim abordarea corectă, va fi, va fi foarte bine. Și, bineînțeles, se vor adăuga și alte Uh, subiecte. Metoda de lucru pe care am ales-o este una foarte uh, interesantă. În documentele noastre spunem de fiecare dată că toate părțile interesate trebuie să facă schimb de informații și de uh, opinii. Și am făcut asta astăzi, lucru pe care ar trebui să îl continuăm. Este foarte important și foarte util să facem schimb de opinii înainte de a începe cu orice inițiativă legislativă. Fiecare trebuie apoi în domeniul său să participe la discuție pentru a îmbunătăți cooperarea. Vă mulțumesc, spune președintele. Reluăm la ora 2 după masă, deci la ora 14, pentru a continua cu al doilea uh, element din pachetul cu privire la migrație. Mulțumesc uh, tuturor! Vă mulțumesc și ne vedem după masă.